Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, deoarece uh, suntem presați de timp, azi și mâine, uh, vom începe acum, chiar dacă nu este toată lumea prezentă încă. Ordinea de zi uh, provizorie poate fi adoptată dacă nu sunt obiecții. Are cineva obiecții cu privire la uh, proiectul de ordine de zi? Nu. Uh, procesele verbale ale reuniunii din 26 martie pot fi uh, adoptate, nu? Bun. Perfect. Atunci trecem la punctul 3, conceptul integrat pentru moștenirea culturală, uh, patrimoniul cultural european. Dau cuvântul raportorului domnului Kirkos. Să Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc din suflet secretariatului și raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare pe care am avut-o. Am avut 39 de amendamente, am elaborat din ele 8 amendamente de compromis și um, cred că am reușit să completăm uh, textul de o manieră fericită, și am abordat uh, multiple fațete ale patrimoniului cultural european. De fapt, este doar un aviz pe care îl realizăm pentru că nu suntem uh, responsabili pe fond. Am arătat totuși unor raportori din umbre că unele dintre amenamentele lor nu pot fi acceptate. De ce? Pentru că fie se refereau la chestiuni culturale, uh, care erau deja conținute în raportul Comisiei de Fond, Comisiei Cult, fie erau deja conținute în altă parte în avizul uh, nostru. De asemenea, conțineau o referire la cultură și noi trebuia să facem referire doar la turism. Cred că am reușit, prin amendamentele de compromis și prin eforturile colegilor, să completăm și să perfecționăm avizul meu. Mai întâi, în acest aviz, dorim să promovăm turismul în acele zone în, eh, unde eh, sub raport cultural, sub raportul eh, naturii neatinse există un potențial turistic deosebit. Ne-am gândit și la dezvoltarea regională și promovarea dezvoltării unor regiuni mai ales acolo unde sunt regiuni defavorizate. Vrem să promovăm și activitățile comerciale și antreprenoriatul în domeniul turismului respectiv care ar putea promova aceste regiuni. Dorim ca programele operaționale să, și fondurile structurale să aibă în vedere și activități și programe pentru promovarea patrimoniului cultural. Important este să recunoaștem însă că unele activități de reformă structurală pot avea și un impact negativ, ca și turismul în masă, de altfel, care poate avea un impact negativ asupra eh, turismului în general. Tocmai de aceea trebuie eh, folosite tehnologiile noi pentru a eh, promova și aduce mai departe, a dezvolta diversitatea culturală europeană, care este o valoare importantă pentru noi. Apoi, Uh, am, vrem să promovăm itinerarele culturale europene ca și drumurile pentru, uh, europene pentru ciclism și alte circuite. Dorim să fie dezvoltate alte și noi astfel de itinerare culturale și turistice, inclusiv în Grecia. Vrem ca regiunile europene să poată accesa uh, aceste uh, instrumente prin care poate fi promovat turismul în Europa. Trebuie ca și, uh, o alt, un alt aspect este că și familiile mai modeste sub raportul veniturilor trebuie să aibă acces la uh, pachetele turistice. Să nu uităm însă că 40% din turismul uh, în Uniunea Europeană este un turism cu caracter cultural. Eh, diversitatea culturală, eh, diferitele forme de relief, eh, peisaje și așa mai departe sunt extrem de atractive. Acum, din păcate, programe de austeritate au făcut în ultima vreme ca multe din proiectele culturale să nu mai poată fi întreținute și multe din monumente să nu mai poată fi întreținute așa cum trebuie. Între turism și cultură există multe paralele și cred că există și un potențial sporit de crearea unor noi locuri de muncă. Eu sper că avizul nostru va fi avut în vedere în Comisia Cult și că va conta pentru această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă nu au sosit toți raportorii din umbră. Vreau să întreb dacă uh, cineva dorește să ia cuvântul. Doamna Deli? Da. Și uh, dau cuvântul atunci mai întâi doamnei Dubrovska bih se najprije zahvaliti našemu izvjestitelju. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru un aviz de calitate, mă rog, care s-a făcut și pe marginea unui raport foarte bun. Până la urmă, cred că cu toții vom ajunge la uh, o înțelegere și la consens. Am avut 139 de amendamente iar raportorul împreună cu raportorii din umbră a, a reușit să uh, comaseze aceste amendamente în opt amendamente de compromis. Eu personal le susțin pentru că ele vizează uh, accesibilitatea uh, pentru persoane cu dizabilități și familiile, persoanele cu venituri modeste. Am fost interesată de acest aviz pentru că mă interesează uh, legătura dintre patrimoniul cultural și turism. Personal, provin dintr-o regiune și dintr-un oraș cu un patrimoniu cultural uh, deosebit, Dubrovnik, care acum suferă din cauza așa numitului turism de masă. Și asta mă îngrijorează. Așa că vrem să ne întrebăm și să aflăm cum putem să păstrăm patrimoniul cultural intact și cum putem în același timp să uh, promovăm dezvoltarea unei regiuni. Este o problemă nu doar pentru Croația, ci pentru întreaga Europa. De asemenea, am discutat cu, împreună cu colegii posibilități eh, pentru promovarea eh, Europei ca destinație eh, turistică numărul 1 în lume. Nu este un lucru deloc ușor, pentru că dacă vrei să ai un turism sustenabil și o diversitate în diferitele locații și oferte turistice, atunci trebuie implicit să păstrezi, să întreții și să dezvolți patrimoniul cultural. Nu vorbim doar de o moștenire primită uh, cadou lăsată de strămoșii noștri, ci vorbim și de un patrimoniu cultural pe care sperăm să-l lăsăm la fel de funcțional copiilor noștri. Înainte de a ceda microfonul, aș mai vrea să fac o observație. O serie de amendamente care au provenit din partea PPE ar fi trebuit să fie mai degrabă pozitive Uh, și ați fi putut să le integrați, domnule raportor, dar dumneavoastră ziceți că erau deja conținute în text. O să vedem. Uh, vom monitoriza oricum și pe viitor ce se întâmplă în turism. Trebuie să uh, ținem cont de diversitate, autenticitate și o dezvoltare durabilă a turismului. Sunt elemente esențiale pentru turism și cred că doar astfel pot fi exploatate sinergiile dintre cultură și Uh, turism. Da? Și doar așa uh, va fi posibil să creăm noi locuri de muncă în uh, zona turismului, anume legat de întreținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural trebuie în același timp să prioritizăm lucrurile, să creăm branding pentru diferitele obiective de patrimoniu cultural european, astfel încât Europa într-adevăr să devină o destinație turistică numărul 1. Eu cred că până mâine vom ajunge la un consens final și vă mulțumesc, domnule președinte. Thomas Poreba. Mulțumesc și acum uh, Thomas Poreba. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte vreau să mă alătur cuvintelor de mulțumiri care au fost uh, adresate raportorului, pentru că uh, raportorul a reușit să ne ofere o imagine de ansamblu foarte uh, cuprinzătoare a acestui domeniu. Și eu am depus câteva amenamente și am observat că, într-adevăr, au fost integrate în um, amenamentele de compromis. În calitate de raportor din umbră uh, din partea ECR, am fost mulțumit să observ că uh, raportorul a inclus patrimoniul cultural, inclusiv cel religios, și acest lucru pentru mine este foarte important pentru că uh, istoria și cultura Europei astfel se transmite generației tinere. Mă bucur că în avizul său uh, raportorul se concentrează pe rădăcinile creștine ale Europei Eh, care reprezintă până la urmă setul de valori eh, central al eh, europenilor. De asemenea, promovarea turismului cultural în Muntenegru este un foarte bun exemplu. Eu însumi provin din Polonia, unde și acolo există regiuni cu un patrimoniu cultural deosebit. Eh, adică vreau să vă spun că promovarea obiectivelor eh, la nivel local este cea mai bună variantă. Trebuie ca aceste obiective de patrimoniu cultural să fie accesibile cetățenilor. Adică trebuie ca și la nivel regional să putem crea acces eh, la aceste elemente de patrimoniu cultural. Știm că și în Comisia Regii există preocupări în acest sens și că Um, există chiar um, exemple uh, inovatoare de dezvoltare durabilă în acest uh, domeniu, care reușesc să crească numărul locurilor de muncă, dar să crească și să promoveze și IMM-urile care operează în regiune. Încă o dată, în numele ECR, aș vrea să-l felicit pe raportor pentru acest excelent aviz și sunt sigur că vom vota cu toții în favoarea acestui raport mâine. Mulțumesc! Martina Drab. Mulțumesc! Eh, și acum Martina de la Baiova. Uh, mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu în numele grupului nostru să mulțumesc foarte mult raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperare. Raportorul, într-adevăr, a reușit să redacteze în ceea ce, uh, amendamentele de compromis și cred că trebuie să avem încredere în greci în ceea ce privește moștenirea culturală europeană. Uh, Cred că în continuare trebuie să rămânem uh, foarte aproape de promovarea moștenirii culturale, de patrimoniu cultural în general în Europa și ceea ce a spus uh, colegii este absolut uh, corect. Aș vrea să adaug însă trei puncte. În primul rând, ar trebui să ne concentrăm pe sarcina administrativă pentru IMM-uri, care ar trebui să fie redusă pentru ca să existe mai multă competitivitate și mai bună uh, legiferare, pentru că IMM-urile din uh, domeniul cultural, din domeniul turismului sunt foarte afectate de aceste uh, birocrație. Aceasta este compromisul 7 și mulțumesc foarte mult pentru că l-ați redactat. În al doilea rând, accesul direct pentru fondurile UE, pentru IMM-urile care sunt active în domeniul patrimoniului cultural și al turismului ar trebui să fie facilitat. În același timp, Comisia ar trebui să asigure mai multă transparență în folosirea acestor fonduri. Deci, cu alte cuvinte, dacă aceste fonduri există, ele ar trebui să fie foarte ușor de folosit și ar trebui să fie accesibile accesibile. Aceasta ar trebui să fie completat uh, și de o bună transparență. Văd uh, în uh, perspectiva COCOBU, din partea căruia vorbesc eu, mi se pare foarte bine că s-a redactat compromisul 8 în acest sens. În ceea ce privește conectivitatea transfrontalieră, în Uniunea Europeană trebuie să continuăm să uh, avem servicii mai integrate de ticketing și servicii mai bune de călătorii pentru ca să se poată descoperi minunile patrimoniului cultural european mult mai ușor și mă bucur foarte mult de compromisul C în acest sens. Am o îngrijorare pe care aș vrea să vă exprim. Este vorba de formularea singurului amendament oral care a fost propus de către raportor. Sunt de acord că există o nevoie de a maximiza accesibilitatea patrimoniului cultural pentru persoanele cu disabilități și cu mobilități reduse. Însă, pentru mine, această formulare este destul de ciudată, pentru că se compară uh, situația lor cu situația familiilor cu venit scăzut. Și aș vrea să rog uh, raportorul dacă poate să schimbe acest amendament oral în formularea sa, pentru ca acesta să fie mai clar pentru toată lumea. Mulțumesc încă o dată oricum pentru colaborare, mulțumesc foarte mult pentru că ați ținut cont de remarcile pe care le-am făcut și mă bucur foarte mult să votăm mâine dimineață acest raport important. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele colegei mele, Jill Evans, pe care trebuie să o scuz în numele dumneavoastră, dar astăzi, în numele verzilor aș dori să mulțumesc foarte mult uh, pentru activitatea raportorului, pentru că s a făcut progrese foarte mari, mai ales în ceea ce privește redactarea amendamentelor de compromis. În raportul dumneavoastră ați menționat anumite puncte care, după părerea noastră, sunt esențiale. Fie că e vorba de accesibilitatea completă și de calitate înaltă la patrimoniul cultural din Europa, faptul că se ține cont, de exemplu, de regiunile de munte, de insule, de regiunile costiere, de limbi, de dialectele regionale, de limbile minoritare și de faptul că se dorește de asemenea îmbunătățirea instrumentelor de tehnologie IT, de comunicare și planificarea unor călătorii integrate și a serviciilor de ticketing care sunt mai integrate, mai bine armonizate. Toate aceste încercări sunt în acest raport, de asemenea și încercarea de a lansa proiecte transregionale, transfrontaliere. Ați vorbit în uh, introducerea noastră mai degrabă decât în prezentarea raportului despre un turism sustenabil, durabil, ceea ce înseamnă care să țină cont de planetă, dar care să țină cont și de generațiile următoare. Și în compromisurile dumneavoastră regăsim într-adevăr un progres evident, un progres care dorește o dezvoltare diferită acum, promovând, de exemplu, pistele de biciclete sau uh, încercând să se îmbunătățească calea ferată europeană cu scop turistic, pentru ca aceasta să devină cu adevărat uh, un mijloc de transport folosit prin renovarea unor uh, linii de tren sau a unor stații, unor gări care au fost închise în Europa. Deci vorbiți despre o dorință de reinvestire în redeschiderea unor infrastructuri care existau înainte, dar care trebuie îmbunătățite pentru ca să fie redeschise. Acesta, în calitate de parlamentar, pentru noi este un punct esențial. Este nevoie însă și de transparență foarte mare în folosirea fondurilor europene și de o folosire mai eficientă a acestor fonduri. Dar, pe total, suntem în numele verzilor foarte satisfăcuți de aceste compromisuri și sper ca și comisia noastră să voteze pozitiv acest raport mâine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și acum uh, Isabela D'Amato. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru uh, nu numai pentru cum uh, a redactat acest raport, dar și pentru cum a uh, tratat amendamentele. Este într-adevăr o ocazie foarte bună să subliniez și eu anumite aspecte semnificative, mai ales în legătură cu turismul. În primul rând, după cum au zis și foarte mulți înaintea mea, nu trebuie să fie uh, în niciun caz în subalterne față de patrimoniul cultural, pentru că aceasta limitează turismul și trebuie să se țină cont foarte mult de accesibilitate. Accesibilitate care să nu fie numai pentru activități uh, specifice, ci și pentru patrimoniu și pentru bunurile culturale. Foarte mulți colegi au mai pus accentul pe un aspect foarte pozitiv și anume identitatea, pentru că identitatea dă valoare adăugată prin limbile minoritare, limbile regionale, și prin toate specificitățile multiculturalismului care sunt de asemenea importante. Mi se pare foarte bine și că s-a subliniat un aspect care ține de regiunile de munte, pentru că se vorbește, de exemplu, de un uh, mediu rural, de specificități, de, dar nu se vorbea înainte de regiunile montane și acum este inclus în acest raport. Trebuie știut că în aceste regiuni deja de mult timp există un fenomen de uh, plecarea populației din aceste zone de uh, sărăcire din punctul acesta de vedere și de aceea este foarte bine să punctăm că trebuie dezvoltate aceste domenii, aceste regiuni, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult și colegii care a spus și uh, că trebuie să ținem cont de fondurile europene, de informațiile pe care le avem despre fonduri și de cum suntem informați. În toate limbile oficiale trebuie să existe informații despre aceste fonduri pentru ca toată lumea să poată acceda la, accesa la aceste informații. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Mulțumesc, Maria Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, sigur, trebuie să mulțumesc totuși raportorilor și tuturor celor care au adus amendamente. Vreau să-mi exprim însă o singură îngrijorare vis-a-vis -vis de cum este redactat aici. Noi trebuie să privim această uh, opinia noastră pe acest raport din perspectiva dezvoltării turismului. Și de aceea cred că uh, și ce a spus colega mai devreme dar și formularea de la amendamentul doisprezece uh, este Eh, cumva împotriva a ceea ce noi ne propunem. Sunt de acord că turismul de masă dacă nu este bine gestionat poate să aducă atingere patrimoniului cultural dar mi se pare extrem de dur să spui reducerea efectelor nocive ale turismului de masă. noi pledăm <laughs> pentru dezvoltarea turismului și până la urmă nu putem să mergem cu un turism pe o nișă de oameni bogați noi trebuie să uh, avem educație și să punem la dispoziție și instituțiile fiecărui stat să aibă grijă de acest lucru dar nu să împiedicăm turismul de masă. formularea din amendamentul 12 mi se pare că exclude cumva cumva <laughs> turismul de masă. Uh, nu, nu contravine principiilor noastre de a încerca să antrenăm, loc, să creăm locuri de muncă în turism, să antrenăm cât mai multă lume în, în, în economia aceasta și în industria turismului. Și poate că aici am putea reveni. Mie mi se pare mult mai rezonabilă formularea inițială la care spune că uh, riscurile patrimoniului cultural prezentate de turismul de masă. Dar uh, să spui că uh, efecte nocive, mi se pare că deja excludem turismul de masă. Mulțumesc și acum uh, domnul Kirkos. Domnul raportor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul pentru că mi-a arătat cât de interesant este acest dialog care este la baza, de fapt, progresului nostru. Am avut probleme comune, într-adevăr, în ceea ce privește turismul cultural. De exemplu, Dubrovnik E vorba de o bijuterie în, în turismul cultural și trebuie să rămână așa, adică turismul trebuie să fie astfel gestionat încât Dubrovnik să nu fie distrus acest uh, oraș frumos și doamna Grapini a mai punctat un lucru foarte potrivit, mi se pare. Cred că, într-adevăr, mergem într-o direcție în care turismul devine, într-adevăr, un turism de masă în momentul de față. Și cred că de aceea trebuie să subliniem că vrem, bineînțeles, să existe interes la turiști, să se practice turismul în Europa, dar că, într-adevăr, trebuie să avem grijă și la felul în care este organizat turismul, pentru că noi nu vrem să-l oprim, noi vrem să-l stimulăm, pentru că aceasta aduce competitivitate, creștere economică, numai că acest număr foarte mare de turiști trebuie bine gestionat. Avem probleme, de exemplu, pe insula Santorini, unde, de exemplu, există sute de uh, vase de croazieră care vin în fiecare zi și aceasta aduce la probleme la această insulă. Însă există tot felul de încercări acum de a găsi soluții, de a contribui pentru ca turiștii să poată să se bucure de toate aceste frumuseți, de toate aceste um, patrimonii, însă în același timp să se accentueze și faptul că să existe și o abordare rațională în gestiunea turismului, dar în niciun caz nu sunt, de, într-adevăr, nu sunt de acord să spunem că respingem acest turism. Și vreau să mulțumesc și tuturor uh, raportorilor, uh, tuturor uh, vorbitorilor celorlalți care au vorbit de durabilitate, pentru că este într-adevăr un punct foarte important. Toate aceste situri culturale de multe ori sunt necunoscute și trebuie să găsim o cale pentru a putea să ajungem la aceste situri culturale. Și colega noastră a spus înainte doamna Bajova despre exact aceeași problemă. Ceea ce trebuie însă să îmbunătățim este colaborarea între mm, autoritățile locale, IMM-uri și așa mai departe, pentru că ele sunt foarte importante la uh, promovarea turismului și trebuie să fie și ele susținute cum trebuie. În acest text se vorbește de altfel de nevoia de a nu uh, atinge numai anumite obiective turistice, ci și uh, regiunile montane, insulele îndepărtate, care trebuie să fie dezvoltate ca atracții turistice. Acesta este într-adevăr scopul nostru, pentru că aceasta este bogăția Europei. Trebuie să se Uh, să existe mai multe obiective turistice și nu numai aceleași întotdeauna. Trebuie să ne gândim și cum uh, putem însă să ținem cont de mediu, de păstrarea mediului înconjurător și de felul în care putem să protejăm, um, uh, de exemplu, pistele ciclabile sau um, toate um, aspectele legate de mm, când se fac excursii, de exemplu, toate traseele de excursii în munte, pe munte și așa mai departe. Eu zic că este foarte bine. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul și mulțumesc și raportorilor din Numbră pentru că, într-adevăr, au lucrat foarte bine și am ajuns la un rezultat, cred eu, foarte bun. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și vreau să vă mai atrag atenția încă o dată că mâine dimineață vom vota pentru acest raport. Bine, atunci mulțumesc și trecem mai departe la punctul 4, prezentarea raportului intermediar comun al coordonatorilor europeni și aș vrea să-l salut în primul rând pe, să-i salut pe Mathieu Groș și pe Pat Cox, care sunt foarte cunoscuți în Parlamentul European și vă mulțumesc că ați revenit la noi. După cum știți, anul 2014 a fost uh, anul de plecare pentru coridoarele TNT, bazate pe prioritățile CEF și TNT și regulamentul TNT. Ja, ja, aber ich sag mal was. Ja, Mathieu Grosch und... Așadar, Mathieu Grosch și cu Pet uh, Cox o să ne prezinte astăzi împreună raportul intermediar comun al coordonatorilor europeni după primul an de punere în aplicare al coridoarelor Core Network și, deci, cei doi care sunt responsabili așadar pentru un domeniu specific, vor putea acum să ne raporteze exact, să ne raporteze însă raportul celor 11 coordonatori europeni. Înainte însă să vă dau cuvântul, aș vrea să vă atrag atenția că în conformitate cu articolul 45 al regulamentului TNT, Vom invita toți cei 11 coordonatori europeni pentru ca ei să poată să își prezinte rapoartele lor anuale fiecare în parte și apoi ne vom reîntâlni cu domnul Cox și domnul Groș. Aceste rapoarte inițiale vor fi uh, audiate între mai și iulie aici în comisia noastră și de aceea avem un calendar foarte strâns și vreau să ținem cont de acest uh, timp restrâns pe care îl avem. Însă astăzi este vorba de raportul uh, comun al tuturor raportorilor, coordonatorilor din 2014 2014, care v-a fost trimis acum câteva zile pe cale electronică și pe care îl aveți și acum. Și aș vrea să dau cuvântul acum celor doi. Cine vrea să înceapă? Domnul Pescox. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Cox. Mr. Chairman and uh, members of... Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Comisiei pentru Transporturi. Îmi face mare plăcere și este un privilegiu și pentru mine și pentru Matiu Gros să fim alături de dumneavoastră în această după-amiază și este de fapt prima ocazie în calitate de coordonatori să vă putem vorbi în acest format uh, de la alegerile europene și până acum. Și prima oară când vă vorbim uh, domnule Kramer, în calitate de președinte al Comisiei, funcție pentru care vă felicităm. Noi dorim să vă transmitem un, progres, un raport comun de progres din partea tuturor coordonatorilor. Nu, vom, uh, nu ne vom ocupa de rapoartele specifice pentru coridoare, după cum a spus domnul uh, președinte, pentru că asta se va întâmpla la timpul cuvenit. Scopul uh, astăzi e să vă spunem ce s-a întâmplat în decursul primului an cu aceste coridoare, de când uh, în 2013, Parlamentul European a adoptat regulamentul și uh, forma de finanțare prin facilitatea conectarea Europei. Foaia de parcurs pe care aș dori să vă prezint astăzi va fi uh, prezentată în două părți între mine și Mathieu Groș. Voi vorbi pe scurt despre efectele economice ale transporturilor, o abordare comună, TNT uh, și autoreglementarea, uh, planurile de lucru pentru coridoare, uh, ce s-a întâmplat în primul an cu TNT în acțiune, să discutăm și aspectele legate de finanțare și să vedem ce se va întâmpla și în viitor și apoi concluziile. Și sperăm să o facem rapid ca să alocăm mai mult timp discuțiilor decât discursurilor în ce privește transportul și efectele sale generale economice. Uh, întreaga politică e bazată pe punctul de vedere că transportul poate și într-adevăr își aduce contribuția vitală pentru o competitivitate mai mare pe termen lung, uh, o creștere durabilă și dezvoltarea pieței interne în general și legăturile sale cu lumea întreagă de altfel. O investiție de capital pe termen scurt și mediu în transport și sisteme de transport pot genera uh, lucruri de muncă și efecte de creștere directe și indirecte și, sigur, pe termen lung, înseamnă o contribuție importantă la creștere. Comisia Europeană a comandat o cercetare de, uh, cu Institutul Fraunhofer și se pregătește un studiu în legătură cu aspectele legate de creștere și de ocupare. Încă n-am văzut în detalii acest studiu, Însă, pentru astăzi, uh, vă, încerc să vă prezint cam care ar fi concluziile lor. Însă, bun, pentru detalii va trebui să revenim atunci când va fi publicat acest studiu. Însă, uh, acest institut a încercat să vadă care ar fi costul al lipsei Europei, al lipsei de TNT, uh, dacă ar putea fi măsurate efectele negative și a sugera, au sugerat că investițiile nega, ă, mă scuzați, investițiile totale între momentul de acum și 2030 ar fi 623 de miliarde de euro cu toate coridoarele, dar o mică parte dintre, ace- dintre acești bani ar proveni din cofinanțare la nivel comunitar, după cum știm. De asemenea, ei sugerează că acești bani ar trebui să genereze un beneficiu în ce privește ă, creșterea PIB de mai mult de 5 la 8. Deci ar fi vorba, vorbim de 3.000 de miliarde de creștere uh, provenită din acel nivel de investiții și în ce privește locurile de muncă în această perioadă de care v-am spus, 2015-2030, ar fi uh, în vorba de între 10,5 și aproape 12 milioane de noi locuri de muncă. Un alt punct pe care se pune accentul e efectul multiplicator al proiectelor transfrontaliere pentru, uh, și pentru inovarea tehnologică, pentru a crea în Uniunea Europeană puncte de reper vizibile care pot fi vector pentru politicile de inovare uh, în TNT. Acesta este ordinul de uh, magnitudine, de mărime. Bun, nu am detalii, dar uh, m-am gândit că e bine să vă prezint aceste concluzii. Acum, în ce privește TNT și facilitatea conectarea Europei și regulamentele respective, după cum știți, Consiliul Statele Membre și Parlamentul au convenit să există acest nou cadru pentru infrastructură la uh, finalul lui 2013 uh, liniile directoare pentru ce trebuie să facem noi cu statele membre ca, în calitate de coordonatori sunt învățișate în regulament și posibilitățile de finanțare de la bugetul european sunt prevăzute pentru facilitatea conectarea Europei. Această combinație de uh, regulament și finanțare e mai ambițioasă în dimensiuni și e mai profundă în ce privește definiția și calitatea decât tot ce s-a întâmplat până acum în procesul TNT. E vorba de încercarea de a face o schimbare de uh, direcție de la ce s-a făcut până acum la forma de rețea pe care încercăm să o creăm. În ce privește regulamentul, uh, toți uh, coordonatorii pentru fiecare coridor trebuie să se ocupe de fiecare mod de trans, mijloc de transport și mod de transport Uh, și nu e ca și până acum că nu mai suntem unimodal, ci trebuie să ținem cont de toate mijloacele de transport și modul de transport. E vorba de drumuri, aeroporturi, uh, porturi, terminale logistice, iată aceste autostrăzi ale mării uh, și RTMS, Sistemul uh, European de Management al Traficului uh, Feroviar. E vorba de nouă coridoare. Harta Europei cu coridoarele arată ca un fel de echivalent al Uniunii uh, Europene a metroului din Londra, cu toate acele linii care se conectează în diferite puncte. Și acele nouă coridoare geografice sunt suplimentate de așa numitele coridoare orizontale care merg în toate părțile. Unul e vorba de autostrăzile mari, două se referă la sistemul RTMS pentru managementul căilor ferate și traficului pe căile ferate. Noi, coordonatorii, facem mari eforturi nu doar ca să ne ocupăm fiecare separat de coridoarele noastre, ci împreună, să colaborăm, să încercăm să știm exact ce face toată lumea și să avem o coerență între diferitele dimensiuni. Pentru toate cele nouă coridoare și pentru coridoarele geografice și cele două uh, coridoare orizontale a fost numit un, uh, cât un uh, coordonator european în martie 2014 și rolul acestor coordonatori este de fapt unul din elementele regulamentului noi care sunt cheie în acest sistem. Noi am fost asist constați în uh, ultimii ani, fiecare am asist, uh, fie, pentru fiecare coordonator în fiecare cele nouă uh, coridoare cu consultanți externi care au examinat regulamentul și au măsurat întregul coridor pentru fiecare mod de transport în conformitate cu acest regulament pentru a identifica unde există lacune, care ar fi scara lor și cum ne ocupăm de probleme. Și ni s-a cerut în primul și în primul rând să examinăm uh, mai ales uh, lacunele transfrontaliere, pentru că atunci când vedem, uh, când uh, vedem hărțile TNT, um, statele investesc în interiorul frontierelor lor și companiile mari investesc doar la ele în țară, dar nu prea fac activități transfrontaliere. Deci, valoarea adăugată europeană, aspect transfrontalier, intermodalitate, interoperabilitate, acestea sunt punctele cheie um, pe care le-am examinat noi și am uh, conlucrat uh, ca un colegiu de coordonatori. Mă voi întoarce imediat asupra acestui aspect, însă vă menționez că regulamentul ne conferă deci un coridor, o structură de for cu statele membre și toți actorii interesați, un plan de lucru pe care vi-l, voi, uh, vi-l vom prezenta imediat. Acum, avem un temei, o bază pentru a putea coerent, cu, cu calitate și cu ambiție și pe o scară complet nouă. Și sigur că aici intervin și instrumentele financiare. Și voi da cuvântul colegului meu să vorbesc despre ele. Mulțumesc. că vreau să-i mulțumesc doar ca președintelui Pat Cox. Matei greș. Știu, știu că nu avem uh, timp de pierdut și de aceea uh, nu voi face alte remarci de tip introductiv, dar uh, vă spun ca o observație preliminară uh, și anume că pentru prima dată în istoria rețelei TNT avem un instrument financiar la dispoziție. Acest instrument financiar trebuie să țină cont de toate aceste aspecte pe care le-a anunțat Pat Cox. Și pentru noi, cea mai mare parte a efortului nostru de a convinge statele membre în legătură cu aceste coridoare Uh, este uh, convingerea în legătură cu sinergiile pe care le sunt uh, reprezentate de transportul intermodal. Adică nu întotdeauna suntem, ne suprapunem cu prioritățile naționale care vor anumite tipuri de rețele, dar am constatat la finanțarea proiectelor că prioritățile stabilite de orientări și de care ține cont și instrumentul, reclamă o subsidiarizare mai mare a proiectelor. Este o îmbunătățire față de eh, situația anterioară. Pe vremuri, cofinanțarea era de până la 20%, dar acum, utilizând și fondul de coeziune, putem trece la cofinanțare de până la 80%. Iar pentru state care nu fac parte din programele de coeziune, putem a, a garanta și a, eh, finanțări directe de până la 70%. Constatăm că la toate proiectele care au fost depuse și care au fost discutate se discută de o finanțare de cel puțin 30-40% pentru ca proiectul să fie fezabil. Și asta nu doar la proiectele de mare avicură, ci vorbim de mici proiecte, de pildă feroviare pentru interconectarea a două localități. Tocmai de aceea am lansat o primă cerere de uh, oferte. Uh, analiza este în curs. Uh, dar uh, deja din primele dosare primite vedem, uh, se întrevede un trend. La început am avut uh, posibilitatea de a finanța 12 miliarde de la Facilitatea Conectarea Europei, solicitări de până acum sunt deja mult peste 30 de miliarde de euro. Iar dacă privim suma totală a proiectelor, ne gândim la o sumă undeva pe la 120 de miliarde. Deci dacă vrem să umplem acest uh, vid și atunci trebuie să uh, ne gândim la cofinanțări de 30-40% și trebuie să respectăm algoritmii uh, care sunt stabiliți în, în orientări. Um, avem convingerea că transportul Eh, se poate folosi eh, de diferite instrumente eh, de finanțare în funcție de, de modalitatea de transport, pentru că pentru fiecare modalitate de transport există instrumente specifice. Tocmai de aceea am analizat și un raport al colegilor Bodvec și Seci, care Eh, stabilesc pentru fiecare coridor în parte niște criterii și fac propuneri pentru realizarea anumitor eh, priorități. Da? Deci, nu se exclude nici parteneriatul public-privat, eh, nici anumite funcții de pârghe și cu obligațiunile legate de proiecte am realizat o primă legătură cu Banca Europeană de Investiții și am constatat că în anumite sectoare, uh, efectul de pârghie poate fi amplificat până la 30%. Deci, uh, există posibilitatea de a realiza uh, investiții cu o, o marjă foarte bună, în special în ce privește sectorul portuar și platformele de logistică am uh, depus și un calendar pentru elaborarea raportului final, este, termenul este la sfârșitul anului, și uh, acest uh, uh calendar de lucru a fost elaborat împreună cu statele membre. Uh, calendarul a fost realizat în urma unei analize premergătoare a tuturor coridoarelor unde au fost avute în vedere diferite elemente, inclusiv uh, de natură ecologie, da? pentru că, de pildă, în ce privește căile navigabile interne, uneori este foarte greu să stabilești un echilibru între ecologie și economie. Dar această analiză, a doua analiză a coridorilor, a, a fost făcută în colaborare cu reprezentanții statelor membre și a, uh, cred și am convingerea că până la sfârșitul a, uh, primului semestru din 2015 vom putea finaliza uh, aceste, aceste analize. Instrumentele sunt în curs de uh, ameliorare, să spunem așa, din, uh, acesta este proiectul desfășurat la Institutul Fraunhofer care încearcă să uh, țină cont în analiza și în optimizarea sa și de potențialul de generare a locurilor de muncă, dar unde, care ține cont de pildă și de elemente de valoare adăugată ecologică. Deci, uh, Institutul Fraunhofer dorește să cuantifice uh, avantajele pe care le comportă de pildă trecerea de la transportul modalitate cale navigabilă internă la cea feroviară primul an uh, de în ce privește primul an de coordonare uh, în privința acestor coridoare, vreau să-i dau cuvântul lui Pat Cox, pentru că știți că uh, Pat Cox este mai vechi în această meserie, în această preocupare decât mine. Eu m-am alăturat acestui demers doar din 2014. Deci îi dau din nou cuvântul lui Pat Cox. Primul, în primul an Uh, am lucrat cu statele membre implicate cu uh, geografice și apoi ne-am deschis munca și către toți actorii implicați, dar aici încă mai avem de, multe de făcut. Sigur, Roma n-a fost construită într-o zi, mai avem de lucru. În al doilea rând, toți asistenții, din part, toți consultanții care au citit regulamentul și au identificat pentru noi acolo unde existau puncte slabe și acolo unde existau puncte forte, uh, și prioritățile, au colaborat cu noi foarte bine. În al treilea rând, fiecare dintre noi a trebuit să uh, elaborăm un plan de lucru înscris pentru fiecare coridor geografic. La sfârșitul lunii decembrie l-am uh, înaintat uh, către statele membre relevante în majoritatea cazurilor, majoritatea celor planuri de lucru sunt aprobate 100% de statele membre. În unele cazuri sunt câteva detalii care trebuie finalizate, însă totul se va încheia până când în mod individual vă vom raporta dumneavoastră în câteva săptămâni, adică uh, a fost o cooperare extinsă și foarte pozitivă cu statele membre, regiunile, uh, managementul infrastructurilor și alți actori. L-aș descrie ca fiind un, pro, un proces de co Uh, proprietate și responsabilitate în legătură cu aceste coridoare și este o bază foarte bună pentru munca pe viitor, pentru că s-a făcut în colaborare, nu a fost impus nimănui, ci a fost o colaborare și în acest sens acest proiect are și o dimensiune de jos în sus și una de sus în jos care se întâlnesc undeva la mijloc în cooperare. Coordonatorii au conlucrat, după cum am mai spus, pentru a se asigura că există coerență, dar și pentru a ne ajuta să trimitem mesaje într-un mod coerent. Și am putut să participăm uh, la un consiliu de la Milano, consiliu uh, de transporturi informal sub președinția italiană. Împreună am, am format grupuri de coordonatori care s-au deplasat în capitalele țărilor, în care se încrucișau mai multe dintre aceste coridoare, de exemplu vizite la nivelul uh, ministerial uh, în Franța, Spania, țările de jos și uh, Germania, ca să dau doar câteva exemple. De asemenea, în grup am avut contacte cu Banca Europeană pentru Investiții, după cum știți, în perioada în care noi am făcut această muncă, planul Juncker, FACE, planul european pentru investiții strategice, a văzut lumina zilei, și sigur că și pe noi ne interesează acest lucru, pentru că hmm, e vorba de niște bani care se iau și se dau și avem un interes și de a vedea cum poate fi acest plan mobilizat să ne ajute ca să obținem rezultate cu aceste planuri pentru coridoare și vom continua această muncă, după cum s-a spus, și cu uh, unii colegi de aici. Și de asemenea am început să dezvoltăm și am avut o conferință interesantă recent la Innsbruck unde am văzut care sunt proiectele majore pentru fiecare coridoare și am făcut acest exercițiu în comun, că fiecare are ceva de învățat și, într-adevăr, este o experiență foarte utilă, un instrument de învățare pentru toate coridoarele și cine se ocupă de ele, desigur. Uh, pe viitor, uh, după cum am mai spus, ne vom concentra în continuare asupra problemelor uh, transfrontaliere și pe chestiunile ce țin de interoperabilitate și intermodalitate. Însă recunoaștem și acceptăm că pe durata primului an o mare parte din munca noastră s-a concentrat pe ceea ce spune eu, uh, deficiențele infrastructurii tradiționale și la asta trebuie să adăugăm acum Uh, tot ce am învățat în legătură cu ecologizarea, mă rog, înverzirea coridoarelor, un trafic de, de management inteligent, uh, apoi uh, modalități de transport urban sau interurban inteligent și durabil și toate aceste provocări foarte reale și care vor adăuga noi straturi de complexitate la activitatea noastră. Deci, iată, sunt o mulțime de contacte și cu sectorul industrial din Europa, cu serviciile în ce privește digitalizarea, vehicule automatice, uh, carburant uh, alternativ, atât pentru nave cât și pentru automobile, uh, autobuze și așa mai departe. Și um, vă mai spun în ce privește activitatea noastră pe viitor și apoi închei și sigur că dumneavoastră veți fi implicați în acest uh, dialog, atât la nivel european, cât și în uh, statele membre din care proveniți, și anume, planurile noastre de lucru vor fi aduse la zi și revizuite în 2016 și odată la 2 ani se va întâmpla acest lucru. Asta nu înseamnă că aducem controlul la zero. Nu ăsta e scopul. Scopul e de a recunoaște că unele loc, cu unele uh, lucruri am sperat să acționăm mai rapid, să ne mișcăm mai rapid, dar nu s-a întâmplat așa. Cu unele lucruri n-am crezut că avem succes, însă acum funcționează, deci există o întreagă dinamică. Acest proces este dinamic și așa va și fi în continuare în planurile noastre. Și acum, din nou, Matiu. So, also zum Abschluss ganz kurz. Mulțumesc. Foarte pe scurt, Cred că trebuie să spun doar că aceste fonduri ar trebui să fie folosite cu grijă, pentru că se vorbea de 500 de miliarde de investiții. Mai știți că avem și facilitatea sau mecanismul conectarea Europei și dacă ne gândim aici, calculăm și efectul de pârghie, putem cu optimism să ne gândim la proiecte de până la 210-220 de miliarde în 5 ani. Ceea ce ar fi într-adevăr un start, un început foarte bun de finanțare, dar cu siguranță nu este rețeaua pe care o vroiam până în 2030 în uh, forma în care o doream înainte. Un alt punct important este că noi, uh, coordonatorii cel puțin, considerăm că una din temele cele mai importante este ca această discuție să nu se poarte numai la nivelul UE, ci și la nivelul uh, regiunilor. Noi încercăm să avem contact cu regiunile, cu orașele, cu comunele și cu organizațiile de mediu, de exemplu, pentru ca acest dialog să poată să aibă loc înaintea planificării proiectelor și nu după aceea, noi uh, suntem convinși în continuare că nu putem să câștigăm uh, cetățenii pentru anumite proiecte decât dacă sunt informați foarte bine despre ceea ce dorim să facem. Și cred că aceasta va fi una din sarcinile cele mai importante pentru noi în următorii ani. Pentru transport și, în general, pentru mobilitate avem mai multe linii directoare, avem un instrument uh, financiar, avem un plan de lucru, avem și o analiză a tuturor instrumentelor financiare la dispoziție, avem o analiză a impactului pe locurile de muncă, pe mediu și pe economia din țările care beneficiază de proiecte și cred că deci suntem foarte bine pregătiți pentru ca să putem împreună cu dumneavoastră să urmărim această activitate în următorii ani. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, Mathieu Groș și uh, Pat Cox, pentru această introducere și acum vreau să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor și mai întâi lui Wim van den Kamp, astfel. Meneer de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Het is werkelijk een uh, grote eer. Mulțumesc, eh, domnilor și domnilor. E o mare onoare să avem astăzi eh, alături de noi pe Pat Cox și pe Mathieu Groș, pentru că sunt doi corifei, ca să spun așa, ai Parlamentului European și cred că toată experiența lor de aici o vor putea aplica în munca aceasta a lor de coordonatori. Deci putem uh, să ne așteptăm la uh, rezultate foarte bune din partea voastră acum nu vreau să fac nicio presiune asupra voastră, desigur, <laughs> domnule președinte, ci uh, aș vrea să mă refer în primul rând la aspectul financiar. Atât domnul Cox cât și domnul Groș s-au referit la acesta. Uh, avem acest uh, fond, nou fond al lui Juncker și comisia noastră, Comisia de Transporturi, trebuie să se asigure că uh, ne implicăm în uh, toată această activitate care e legată de modul în care se vor uh, aloca aceste, acești bani. Dar care ar fi posibilitățile fin, alternative de, de finanțare? Că nu se face acolo nicio mențiune specifică. Există cumva posibilitatea de a consolida fondul FACE, putem face niște forme uh, hibride Uh, putem face o formă hibridă, un mix de finanțare sau putem implica și capitalul privat. Uh, care ar fi combinațiile posibile? Și apoi, uh, interacțiunea între principala rețea și principala mai extinsă, cât mai largă posibilă. Aș dori să știu care sunt prioritățile aici. Există proiecte de mari dimensiuni care sunt uh, prioritizate, uh, proiecte de mari dimensiuni uh, care sunt în desfășurare la ora actuală. Trebuie să știm clar care sunt prioritățile. Um, și apoi, sigur, domnul Pat spune că Romana nu s-a construit într-o singură zi, însă dacă vedem ce se întâmplă cu licențele și sistemul de eliberare a licențelor în Europa, uh, cu tot respectul pentru aspectul de sustenabilitate, durabilitate, posibilitatea de participare și așa mai departe, uh, Trebuie să spun că acest sistem este foarte lent și ar putea fi accelerat. Mă gândesc la ce se întâmplă acum între țările de jos și Germania, de exemplu, și în, le, în legătură cu uh, coridorul uh, la care de, coridorul orizontal și coridorul uh, de, de care se ocupă domnul Simpson cu autostrăzile mării Uh, de exemplu, acest coridor este intrinsec legat de ceea ce se întâmplă în celelalte coridoare și celelalte uh, rețele. Există țări care au o situație privilegiată în ce privește alocarea resurselor și mă întreb, resursele din coeziune sunt suficient folosite, de exemplu, pentru porturi? Cred că uh, țările din fondul de coeziune nu prea își doresc uh, să financeze porturile cu resursele de la coeziune. Și uh, încheiind, mă voi referi la acea modal shift, deci schimbarea de uh, mod de transport. Domnule Groș, expresia asta vine, provine din cartea dumneavoastră albă. Acum ne uh, ocupăm de revizuirea la jumătatea mandatului a cărții albe și vorbim de comodalitate, vorbim de schimbare de modalitate, acest model shift care e odată și apoi un lucru și apoi mai este și comodalitatea care e altceva. Uh, ce părere aveți dumneavoastră că acest model shift pare că e o fel de dictat, dar mă întreb uh, uh, ce părere are piața despre acesta și în încheiere, domnule președinte, în acest ultim an în Parlament, ne-am uh, plecat și asupra mm, problemei întreținerii. Că nu e vorba doar de a avea autostrăzi noi, noi căi ferate, noi linii aviatice și așa mai departe, ci e vorba că infrastructura existentă trebuie întreținută, deci e nevoie de, și ca prioritate numărul unu, spun de foarte bună activitate de întreținere. Um... Ismail Ertug, mulțumesc foarte mult și din partea mea, din partea grupului meu, aș vrea să mulțumesc domnului Groș și domnului Cox pentru contribuțiile de astăzi și pentru prezentarea raportului. Aș vrea să încep prin a spune ceea ce mi-a plăcut foarte mult și anume, din câte am înțeles eu, pentru prima dată, acum în Uniunea Europeană avem, mai ales pe baza structurilor noi TNT, de exemplu, o colaborare între coordonatori Cred că este foarte important ca nu fiecare coordonator să încerce în uh, măsura capacităților sale să lucreze cât mai bine, ci tocmai să existe această posibilitate de schimb în uh, reuniunile de coordonatori, între cei nouă coordonatori. Mi se pare un lucru foarte bun, pentru că aceasta într-adevăr aduce cu sine sinergii. Am luat la cunoștință de asemenea foarte pozitiv și acest lucru este chiar uh, specific pentru noua structură că se folosește ideea de learning by doing. Deci trebuie să înțelegem că statele membre nu sunt neapărat uh, ministrele, ministerele de transport care sunt uh, cunoscute că sunt foarte europene în gândirea lor, dar totuși prin uh, aceste platforme și coridoare se va încerca totuși prin aceste runde comune să uh, fie cumva schimbată mentalitatea celor care vor să gândească doar național și learning by doing, învățând chiar la fața locului, să poată să găsească soluții mai bune pe care le văd, de exemplu, la ceilalți și că aceasta va duce la o sinergie. Sperăm. Deci trebuie să vă spun că, în general, această abordare a rețelelor transeuropene mi se pare unul din cele mai bune lucruri pe care le-a propus Comisia Europeană în acest domeniu în ultimii ani. Bineînțeles, cu susținerea puternică a celorlalți doi legislatori, dar a celor doi colegislatori, însă mi se pare foarte bine că este așa. Am câteva întrebări pe care vreau să vă rog să le răspund, la care să răspundeți, vă rog, concret. Uh, am observat că domnul Groș a spus că planurile de lucru sunt în armonie cu statele membre și domnul Cox a spus că în majoritatea cazurilor au fost stabilite de comun acord. Și mi-am notat această întrebare indiferent de faptul că este vorba de state membre în care există o colaborare exemplară sau dacă există state membre în care, de exemplu, ar trebui să existe mai multă susținere. Aș vrea să știu care e situația, adică. Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare. Eu am constatat în raportul acesta că din cauza dificultăților pe care le-am avut înainte la coridorul RTMS, acum avem un așa numit RTMS Breakthrough Program, care sună foarte bine, un fel de program revoluționar, poate chiar, dar sună atât de bine că trebuie să vă întreb și ce este, de fapt, și ce conținut are. Aceasta este a doua mea întrebare. Și a treia întrebare se referă la altceva. În documentele pe care ni le-ați trimis, uh, și vă mulțumesc pentru aceasta, se vorbește și de faptul că orice plan de lucru trebuie să conțină o apreciere despre ce se întâmplă cu statul respectiv membru în ceea ce privește interoperabilitatea și intermodalitatea. Deci un fel de clasament față de celelalte state membre. Aș vrea să știu când vom primi prima apreciere de genul acesta pentru statele membre din partea dumneavoastră și dacă noi, Parlamentul European, vom avea acces la această statistică. O altă întrebare se referă la finanțare. Este un semnal foarte clar, cred eu, pentru că atunci când vom avea o licitație de 12 de miliarde și se așteaptă un profit de 30 de miliarde, mi se pare într-adevăr că este o abordare bună. Dar uh, din cunoștințele mele ca raportor uh, din uh, legislatura anterioară la rețelele TNT, știm exact cât de dificilă a fost proiectele, obligațiunile de proiect, cât de dificil a fost să le impunem statelor membre. Întrebarea mea este dacă obligațiunile de proiect în, co- în colaborare cu BEI-ul ar fi o soluție bună, pentru că din câte mă amintesc eu am avut și 250 de milioane de euro uh, pe care le-am folosit ca proiect pilot. După aceea n-am mai auzit însă deloc um, de la Comisia Europeană cât de multe succese au uh, venit datorită acestei sume, cât s-a putut într-adevăr uh, produce și cât de valoroase au fost. Și aș vrea să știu dacă dumneavoastră știți mai multe. Știu că nu e nicio problemă, nu se dărâmă lumea dacă modelul n-a fost bun, dar totuși ar trebui să știm noi, Parlamentul European, dacă a funcționat sau nu. Și o ultimă întrebare merge în altă direcție și anume un lucru specific și care n-a fost deloc simplu în fața statelor membre, cred, impunerea participării nivelului regional și local. Și cred că aici ambii colegi au spus ceva despre implicarea acestui nivel, pentru că fără implicarea acestui nivel de regiuni și nivel local, nu va fi posibil ca proiectele acestea mari să poată să fie puse în aplicare în următorii 20-30 de ani. Și din câte am înțeles eu, există din nou abordări foarte diferite între statele membre, o diferență între ele în care unele sunt foarte rigide, atunci când intră, când vor să fie primite în aceste platforme sau coridoare, există state membre care sunt mai deschise, mai liberale și aici am eu o întrebare concretă despre statele membre. Care sunt experiențele pe care le-ați făcut cu diferitele state membre? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Jackie Foster. Peter. A, nu, nu. Domnul Van Dalen, atunci, vă rog. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, Voorzitter, in de politiek wordt wel eens gesproken. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, politică se vorbește întotdeauna de ce putem face pentru a transforma societatea. Dar nu întotdeauna e ușor de făcut așa ceva, însă noi oricum trebuie să încercăm să îmbunătățim lucrurile în societate, inclusiv din, uh, în ce privește infrastructura dintre o țară și alta în cadrul acestor coridoare. Uh, să vorbim de lucruri realizabile și de lucruri concrete. Aș avea două întrebări, domnule președinte. În primul rând, referitor la finanțare. Uh, Aș uh, dori să exprim o mare dezamăgire în numele grupului meu în ce privește planul de investiție al lui Juncker. Uh, poate că eu sunt prea... Oi fi eu prea pesimist, însă în legătură cu ceea ce se întâmplă cu uh, fondul de coeziune și transporturile, nu știu ce să spun, sper ca toate intențiile din planul Juncker să poată fi realizabile și puse în uh, serviciul dezvoltării societății noastre. Uh, în al doilea rând, ce privește proiectele de infrastructură și analiza costuri-beneficii, atunci când un asemenea proiect de infrastructură se este aprobat și înainte să se înceapă punerea lui în aplicare, se face analiză de costuri și beneficii și uneori proiectele sunt aruncate la coșul de gunoi pentru că se consideră că realizează beneficii mult prea limitate. Și aici întrebarea mea ar fi în ce, în ce privește această analiză. Există și niște termene care trebuie respectate Există uneori, în cazul unor proiecte, uh, există, putem vorbi de termene, termene de 25 de ani pentru construirea anumitor canale de navigație. Dar niciun canal nu este construit doar pentru 25 de ani. Un canal este construit pentru o durată de viață mult mai lungă. Uh, îl întrebe domnul Groș dacă s-au gândit la asemenea probleme cu termene mult prea limitate pentru astfel de căi de comunicare. Mulțumesc. Ghezine Meisner. Mulțumesc, doamna Ghezine Meisner. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc celor, celor doi coordonatori, Pet Cox și Matie Groș, care a fost colegul nostru și ne bucurăm să-i avem din nou în sală multe din cele, întrebările pe care am vrut să le formulez eu au fost deja uh, enunțate, așa că nu trebuie să completez prea mult. Am însă impresia că uh, acest TNT pare, pare să semene pentru mine cel puțin tot mai mult cu harta metroulor din uh, Londra. Este o hartă pe care o întregăcesc foarte mult, adică devine o, hartă foarte concretă și împreună cu facilitatea Connecting Europe, conectarea Europei, uh, este, reprezintă un plan, un fel de plan general, un master plan uh, foarte uh, bun. Deci coordonatorii, eu cel puțin așa văd lucrul acesta, trebuie să fie uh, văzuți ca și niște aliați uh, naturale ai noștri, pentru că și ei și noi dorim ca banii care sunt disponibilizați pentru aceste coridoare și uh, să fie utilizați cât se poate de judicios. Um, am înțeles că opinia generală ar fi că dacă investițiile ar urma să, să se realizeze din EFSI, atunci ele să nu fie, să nu fie reportate din Facilitatea Conectarea Europei. Da? Pe de altă parte, s-au realizat deja din această facilitate anumite coridoare elemente din aceste coridoare care nu corespund acum acestor noi orientări pe care dumneavoastră le-ați definit pentru TNT. Um, Pet Cox, spuneați că statele membre sunt accesibile pentru contactele pe care le-ați avut uh, cu ele Acum uh, au fost deja colegi care ne-au spus, uh, vă rugăm să ne semnalați dacă există state membre care nu cooperează atât de bine, uh, evident în intenția ca noi să putem la rândul nostru să impulsionăm statele noastre, Germania în cazul meu, să colaboreze mai bine. Domnule Petcox, aveți Uh, în coridorul pe care îl tratați uh, și unele puncte de uh, legătură pe Marea Nordului care sunt practic neaccesate, ne Uh, prelucrate, nedezvoltate, sunt niște, niște gâtuire poate ale unor coridoare, nu poate, nu, fi, nu poate fi vorba de sectoare, segmente din aceste coridoare. Um, de aceea vreau să întreb ce ați prevăzut acolo concret. Și Matei Groș, mai am încă o întrebare. Spuneai că la navigația internă este greu să ajungi la echilibrul ecologie-economie. Poți să ne dai niște extrem, exemple, vorbești despre Elba ca și cale navigabilă de, de dragare suplimentară. Care, dacă poți să ne dai câteva exemple. Mi se pare lăudabil trimiterea la contactele cu organizațiile ecologice, pentru că de multe ori proiectele marilor coridoare au fost Uh, controversate din cauza că nu au fost consultate între părțile vizate și organizațiile neguvernamentale. Da? De, sunt exemple multiple în Germania în care, uh, de pildă, pe calea ferată Hamburg-Hanover au fost construite niște tronsoane de, cale, uh, de viteză mare care au fost construite cu mari, mari opoziții din partea organizațiilor civile Uh, în 20 de ani nu s-a schimbat nimic în viteză de deplasare, dar uh, uh, iată că a fost un proiect care a fost dus împotriva comităților. Doamna Kilionen, mulțumesc pentru prezentări. Și am o primă întrebare, anume, cum vedeți viitorul finanțării facilității conectare Europei? mai ales că acum se intenționează schimbarea sistemului de finanțare eh, după regulile eh, noului fond EFSI. Eh, aveți rezerve sau îngrijorări față de faptul că aceste reguli ale EFSI ar putea să se permanentizeze? Și apoi, cum întrevedeți posibilitățile oferite de digitalizarea uh, traficului, uh, credeți că rețelele de transport inteligente ar uh, fi mai degrabă o oportunitate sau totuși mai mult un risc suplimentar pentru rețele, rețelele TNT? Pentru că întrebarea este acum că ne gândim numai la construirea unor noi elemente de infrastructură, dacă avem cumva și know-how-ul pentru uh, a gestiona un sistem cu instrumente digitale. Și atunci uh, avem capacitatea de a uh, genera și a gestiona uh, noi proiecte, proiecte de și mai mare anvergură, pentru că sistemele inteligente de transport au nevoie de diferite elemente care să poată fi automatizate Știm că pe viitor vom avea din ce în ce mai puține fonduri disponibile pentru finanțarea unor astfel de proiecte de anvergură și de aceea mă interesează să avem un sistem de transport integrat european care să fie și inteligent și care să incorporeze tot know-how-ul disponibil în ce privește proiectarea, executarea și gestionarea infrastructurilor. Cum vedeți uh, în acest context uh, mentalitatea de siloz uh, încastrată a unor autorități regionale și naționale de reglementare? Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Karim Adeli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, domnilor coordonatori. Domnule Cos a spus o frază foarte interesantă și anume ne-ați spus că vreți să ecologizați coridoarele. Eu sunt o ecologistă și poate ați putea să-mi explicați mai concret ce înseamnă pentru dumneavoastră o ecologizare a coridoarelor. M-ar interesa foarte mult să știu concret ce înseamnă. Ați mai spus un lucru care este absolut adevărat și colegii mei uh, au amintit la început că ați fost deputat european, eu nu vă cunosc din legislaturile anterioare, dar uh, în prezentarea dumneavoastră ați spus un lucru care este de necrezut și anume că misiunea deputaților europeni va fi să fiți ambasadorii acestor noi infrastructuri. Dar întrebarea de fond care se pune aici, uh, stimați domni, este de fapt cea legată de metoda de lucru. Dacă puteți să ne dați astăzi câteva exemple despre felul în care veți dori să implicați dumneavoastră pre reprezentanții cetățenilor care uh, Uh, trebuie și ei să participe la activitatea noastră de coordonare. Noi nu putem fi doar ambasadori, noi parlamentarii europeni, dacă dumneavoastră în metodologia de lucru nu includeți cetățenii, pentru că câteodată se poate întâmpla ca, de exemplu, cetățenii să nu fie de acord cu proiectele noastre și eu știu deja câțiva care nu sunt de acord cu aceste proiecte. Închid paranteza aici. O a doua întrebare este legată de punerea în aplicare a sistemului european de supraveghere a traficului feroviar. Progresează în uh, armonie cu coridoarele. Adică vreau să vă întreb în legătură cu infrastructura și materialul rulant. Și o ultimă întrebare care este de asemenea de ordin general și care se referă la amândoi, coordonatorii, cum vreți să coordonați rețeaua coridoarelor cu obiectivele interconexiunii și conexiunii intermodale. Aș vrea să știu concret cum doriți să faceți acest lucru. Mulțumesc! Vielen Dank, jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren are cuvântul. Okay, danke. Da, Dann kommt Luis de Grandes. Dacă nu este aici, atunci Luis de Grandes Pascal señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și urez uh, bun venit uh, domnului președinte Cox și lui Mathieu. Uh, antevorbitoarea mea spune că nu vă prea cunoaște. Eu, în schimb, vă cunosc. Mathieu Groș a fost partea peisajului, să spun așa, din Comisia de Transporturi și noi știm că cunoaște foarte bine ce se întâmplă aici. Însă voi urma firul conducător a celor spuse aici Uh, cu ambasadori, adevărați ambasadori ai acestor proiecte? Există probleme, bun, probleme concrete care afectează Spania, uh, probleme transfrontaliere. În ce măsură dumneavoastră întâlniți asemenea probleme și care, aveți, care e capacitatea noastră de a rezolva aceste dificultăți de interconectare a uh, coridoarelor? Uh, Iată, Spania uh, este traversată de două mari coridoare, la Mediterană, la Atlantic, avem uh, alături pe prietenii noștri din Franța și sunt probleme care nu sunt nici din cauza Spaniei, nici din cauza Franței, dar se întâmplă. Și în legătură cu Portugalia, uh, de asemenea, care e aproape a doua noastră patrie, dar și cu ei avem dificultăți de interconectare. Sunt uneori decizii politice care, iată, uh, au, Portugalia din cauza crizei a hotărât să uh, amâne trenul de uh, mare viteză. Pe de altă parte, Franța, de asemenea, în cadrul uh, problemelor sale, a decis amânarea anumitor investiții. Bun, toate astea sunt legitime și nu le voi critica și nu întotdeauna e vină Franța, Spania sau Portugaliei. Însă cert este că există probleme obiective pentru a depăși frontierele cu marele proiecte. Și în ce măsură, aș întreba eu, acești adevărați ambasadori care sunteți dumneavoastră uh, ai coridoarelor, au dificultăți sau le conferă Uniunea Europeană capacitatea pentru a rezolva problemele de natură transfrontalieră. Mulțumesc. Mulțumesc, Deidre Clun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi coordonatori pentru contribuție și domnule Groș. Nu ne-am întâlnit înainte, dar pe domnul Cox îl știu dinainte. Mulțumesc pentru claritatea cu care ați exprimat și explicat toate aceste date importante. Ca și ceilalți colegi, mă bucur și eu foarte mult să aflu mai multe detalii despre coridoarele care mă interesează personal din cauza țării din care previn. Însă sunt destul de interesată și de finanțarea proiectelor în general. Când proiectul când proiectele acestea au fost lansate, FC nu exista încă, sau Face-ul, și de aceea există foarte multe proiecte care au fost înaintate acum și care sunt într-adevăr foarte căutate. Poate puteți să ne dați câteva informații despre cum credeți că um, apariția acestui fond a schimbat peisajul uh, proiectelor, dacă credeți că se vor putea facilita mai multe proiecte sau dacă se pot eventual acoperi anumite lacune existente și cum va uh, avea aceasta un impact pe faza de planificare. Vreți să permiteți mai multor proiecte să um, prindă rădăcini și vreau să știu dacă există și o discuție despre coagularea unor proiecte care se amână și care ar putea să fie puse mână în mână și coordonate împreună. M-ar uh, interesa cum gândiți dumneavoastră, deci cum credeți că EFSI-ul a schimbat uh, ideea de finanțare a unor proiecte individuale. Mulțumesc foarte mult, Dominic Riche, acum. Mulțumesc, domnule președinte îl salut și pe Mathieu Gros și pe Pat Cox, pe care îi cunoaștem foarte bine. Aș vrea însă să subliniez un lucru. Aș vrea să subliniez că existența unor coordonatori pentru coridoarele europene a dus la o un interes sporit uh, din partea, din partea Comisiei atunci când vorbeam de mecanismul conectarea Europei, pentru că și Comisia acum se interesează de rezultatele investiției sale după toate aceste lucrări de infrastructură. Se pare că funcționează foarte bine coordonarea între acești coordonatori și Comisie și ceea ce este un lucru foarte pozitiv. Aș vrea să fac o remarcă și să pun două întrebări. O remarcă de tip financiar, pentru că, de fapt, investițiile în aceste coridoare sunt supuse capacității financiare de a acționa, deci există o limită. Aș vrea să știu dacă se poate face un calcul împreună cu comisarii, care este destul de interesant și se referă la mecanismul conectarea Europei. După cum știți, este clar că trebuie analizată această propunere. Propunerea comisiei pe, pe mecanismul uh, Conectarea Europei a fost de 50 de miliarde, din care 30 de miliarde pentru transport, energie și telecomunicații. Aceste 30 de miliarde pentru transport însă s-au transformat în 23 de miliarde datorită intervenției Consiliului, care întotdeauna a dorit să taie aceste credite. Dar, de fapt, după 23 de miliarde au devenit 13 miliarde, pentru că 10 miliarde proveneau de la fondul de coeziune și au fost pur și simplu deplasate aceste fonduri în cadrul mecanismului Conectarea Europei, dar nu au corespuns unei resurse suplimentare pentru transporturi. Deci, de fapt, au fost deplasate aceste fonduri din capitolul 2 în capitolul 1. Deci există doar 13 miliarde acum care au fost alocate competitivității și uh, mecanismului conectarea Europei. Iar propunerea Comisiei care a fost susținută de Consiliu a fost de a folosi 2,7 miliarde din aceste 13 miliarde pentru ca să fie alocate planului Juncker ceea ce înseamnă că am ajuns deja aproape la 10, la, am ajuns la 10 miliarde,3. Și mă gândeam că 10,3 miliarde de fapt a fost exact aceeași sumă pe care o alocasem în uh, planurile multianuale trecute mm, pentru bugetul european și aceasta era suma care fusese alocată activității agenției operaționale a Comisiei pentru rețelele foarte mari de transport. Deci era 8 miliarde acum 10 ani. Aceste 8 miliarde s-au transformat practic în 10,3 miliarde după 8 ani, ceea ce este ceea ce rămâne de fapt din mecanismul conectarea Europei și ceea ce vreau să spun eu este că acest mecanism de fapt a dispărut din buget. De fapt nu are niciun fond și de fapt am revenit exact la propunerea inițială de acum 10 ani a Comisiei și anume de a finanța de fapt doar Agenția Europeană Operațională națională pentru transport și rețele cu 8 miliarde sau 10 de data aceasta. Deci să nu ne amăgim, pentru că din punct de vedere financiar sau bugetar, mecanismul conectarea Europei tocmai dispare. Aceasta este prima remarcă pe care vreau să o fac. Și a doua remarcă se referă la o întrebare pe care a pus-o Ismail Ertug și anume ce se întâmplă cu obligațiunile de proiect. Pentru că mecanismul planului Juncker se bazează exact pe mecanismul uh, obligațiunilor de proiect. Deci e vorba de o garanție de risc, de risc prim, care poate avea diferite forme, bineînțeles, pot să fie obligațiuni de proiect, pot fi, uh, de exemplu, echități sau altele lichidități și așa mai departe, mecanism uh, financiar și așa mai departe, dar ceea ce este foarte interesant este că statele membre au fost împotriva uh, obligațiunilor de proiect în mecanismul Conectarea Europei și acum însă se aruncă în planul Juncker care este format numai pe instrumente de garanție în caz de pierderi. Deci există o contradicție aici. Avem un plan de 250 de milioane de euro pe care l-am lansat pentru obligațiunile de proiect, deci un fel de microplan, să spunem, Juncker, și am avut opt proiecte care au fost reținute și puteți să vedeți că niciunul dintre ele nu a putut fi uh, un proiect de infrastructură de transport care să merite cu adevărat o susținere în ceea ce privește subvenții, de exemplu. Deci nu există, de fapt, o permeabilitate pentru foarte multe proiecte, nu neapărat pentru toate, și aceasta este și întrebarea pe care vreau să o pun eu acum coordonatorilor, și anume că nu există permeabilitate între proiectele de transport și planul Juncker. Adică, nu trebuie să așteptăm, de exemplu, ca garanțiile de împrumut uh, să funcționeze la proiecte care au, de fapt, doar uh, o șansă de uh, return pe proiecte publice. Și o altă întrebare pe care vreau să o pun este dacă coordonatorii ar putea să ne dea eventual o evaluare a sumei tuturor proiectelor de 615 miliarde de care a vorbit Pat Cox, câte proiecte ar putea să aducă într-adevăr un profit după investiția aceasta, pentru ca să poată profita după aceea și de un mecanism precum planul Juncker, pentru că există 20%, de obicei 50% de profit sau uh, de uh, așadar de venit din această investiție. Mulțumesc. Isascun Bilbao are cuvântul. Sí, gracias, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și lui Matei Groș și lui Pat Cox dacă mi s-ar fi spus mie că în ultima, atunci când în ultima legislatură am dezbătut rețelele transeuropene și am uh, depus un amendament în care doream să conferim mai multe competențe coordonatorilor uh, coridoarelor, că tocmai Mathieu va fi uh, următorul responsabil, cel puțin al unui al unuia dintre aceste coridoare. Din păcate, n-am reușit să conferim mai multe competențe coordonatorilor, așa cum ne-ar fi, ne-am fi dorit unii dintre noi, așadar, uh, asumăm aceste limite pe care le aveți dumneavoastră în munca dumneavoastră. Și deci de aici decurg și dificultățile respective. Acestea fiind spuse, atunci când am dezbătut rețelele transeuropene, am definit proiectele cu două chestiuni foarte clare. Trebuia să fie proiecte cu valoare adăugată europeană și trebuia să abordăm în mod urgent zonele transfrontaliere. Pentru că acolo apăreau practic problemele și mai ales pentru că ne costa pe fiecare an 1% din PIB-ul european să rezolvăm aceste probleme și uh, acele cozi de, ca, de camioane și tiruri în aceste zone transfrontaliere. Deci, prima întrebare. Vorbim de în executarea proiectelor și de analiza costuri-beneficii a în aplicarea acestor proiecte și aș dori să vă întreb dacă uh, veți face și o analiză costuri-beneficii în ce privește neexecutarea proiectelor sau a pune în executare a unor proiecte care sunt rezolv, ă, rezolvate pe jumătate, în care s-au ă, investit mulți bani, dar care până la urmă nu ajung nicăieri. Asta ar fi prima întrebare. Și în al doilea rând, ar trebui să menținem coerența cu toate deciziile și toate responsabilitățile la nivel european. Comisia a făcut convocarea statele, adică a, a, a cerut să îi se prezinte proiectele, state membre au prezentat această listă de proiecte. Eu cred că trebuie respectate criteriile acestea, deci valoarea adăugată europeană și prioritizarea zonelor transfrontaliere. Și aș dori să vă întreb ce influență credeți că puteți avea dumneavoastră când e vorba de a alege proiectele propuse de fiecare din statele membre și care se vor uh, pune în executare în acord cu instrumentul financiar uh, în următorii ani. Dacă dumneavoastră aveți capacitate să spuneți, asta nu e prioritate, asta da. Trebuie respectate deciziile luate. Și încă o reflexie, dacă îmi permiteți. Recent am citit că deja avem acel tren de, iată, a apărut acel tren care merge până la, cu viteză de până la 581 de km pe oră în Japonia, cel mai rapid din lume. Vorbim deja de pernă de aer, levitație magnetică și pe când, iată, Japonia uh, unește Osaka și Tokyo la distanță de 500 de kilometri, iată, se, a, a, uh, se poate călători într-o oră și noi, europenii, suntem incapabili să uh, construim uh, trenuri de înaltă viteză pentru a rezolva probleme, probleme transfrontaliere. Iată, nu ne ridicăm la înălțimea provocărilor. Nu vom putea face nimic. Sigur, poate e dur ce spun eu, dar așa văd eu lucrurile. Trebuie să facem o analiză globală. Iată, 500 de km la oră. Vorbim de trenuri pe pernă de aer, trenuri cu levitație magnetică, cu patente care generează cu acest centru de cercetări la nivel mondial, niște brevete care pentru noi sunt uh, adevărată uh, uh, science fiction. Literatură de anticipație, deci cred că nu avem la nivel european, nu avem hotărâre, nu avem lideri. Eu aș vrea ca să faceți o evaluare de acest gen. Noi totuși avem, avem instrumente, dar, iată, nu avem nimic uh, de, la nivelul acestui centru de cercetare din Japonia. Că trebuie să vedem cum valorificăm și aceste brevete, pentru că s-ar putea să uh, reușim să facem mai mulți bani așa. E o uh, provocare, dar asta este situația pe plan mondial. Mulțumesc! Mulțumesc, Jens Nielsen! Tack så mycket och tack för en väldigt eh, intressant och bra... Mulțumesc, domnule președinte! și vă mulțumim, stimați orator, pentru aceste prezentări foarte cumprinzătoare și interesante. Pot să vă spun că am avut uh, o viziune, avem o motivație și acum trebuie încet, încet să ne și pornim. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că multe lucruri depind de deciziile pe care statele membre pot să le ia doar în legătură cu planurile de dezvoltare, cu finanțare, și așa mai departe eu cred că uh, există prea puține contribuții ale regiunilor. Eu provin din Suedia, unde regiunile trebuie să pună în aplicare planuri foarte cuprinzătoare și acolo uh, se încearcă într-adevăr mobilizarea tuturor uh, autorităților locale și regionale pentru a aduce toți, toate părțile vizate la aceeași masă. Numai că noi avem Uh, autorități publice în aceste regiuni unde, unde trebuie să se asume o răspundere mai mare sau mai mică în funcție de sistemul de administrație al uh, țării respective și cred că nu trebuie să uităm de contribuția și de inputul privind din partea regiunilor. Mulțumesc și dau cuvântul acum Pavel. Good afternoon. Uh, I think a Domnul mulțumesc domnule președinte. O serie de întrebări pe care le-aș fi pus eu deja au fost formulate, de aceea doar două aspecte. M-a frapat faptul că acum, având, având coordonator uh, responsabil pentru anumite coridoare, uh, se uh, solicită din partea coordonatorilor evaluarea Uh, impactului și uh, diferitelor modalități de transport asupra uh, mixului de comodalitate care este prevăzut. Am avut recent o discuție o, cu ministrul ceh al transporturilor, care a spus că, într-adevăr, este și el foarte interesat de uh, căile navigabile interne, de pildă, ca modalitate de transport. Și atunci vă întreb, cum veți face aceste evaluări? Uh, Uh, coridorul pe care dumneavoastră gestionați, de pildă, este foarte interesant pentru mine, pentru noi. Cum veți evalua așadar valoarea adăugată pe care eu o văd într-un fel? Um, uh, cum vedeți uh, valoarea adăugată a acestei modalități de transport, de pildă, în Moravia? Și aș mai avea o întrebare, cu siguranță că nu vă este ușor să răspundeți, dar v-aș întreba totuși în coridoarele anterior uh, definite, totul a fost uh, considerat uh, agreat, semnat, parafat, inclusiv la nivelul Consiliului, dar până la urmă la punerea în aplicare a proiectului s-a ajuns în situația în care un stat practic a, a luat ca o statec grupul celelalte state implicate în coridor pentru că s-a pus de-a curmezișul. Și atunci uh, avem problema mai, statelor membre mai noi, mai mici de dimensiuni, care sunt practic uh, izolate, rămân izolate din fapt, din uh, cauza că un stat mai important, un alt stat, pur și simplu pune piciorul în prag și zice, păi nu cred că asta se poate implementa. Și atunci cum vă poate, întreba, cum vă poate ajuta, întreb eu, Parlamentul European, Comisia Tran, de pildă? Mulțumesc mult, domnule președinte. Maria Trapine. Mulțumesc și uh, uh, invitațiilor noștri, coordonatorilor pentru prezentare. Trebuie însă să spun că mi era mai clar când au făcut prezentările decât după dezbatere ce se va întâmpla cu acest proiect. Și am să mă explic de ce. Una din întrebările mele uh, era legată de unde vom lua banii, totuși, sursa de, de finanțare, dar m-a lămurit foarte bine domnul Bichet că, de fapt, nici nu avem sursă de finanțare pentru mecanismul de interconectare. Deci mie mi-e foarte neclar de unde și poate răspundeți foarte uh, precis, atât cât puteți de precis, totuși de unde vom avea banii și câți. A doua întrebare pentru mine este uh, extrem de, de importantă, poate pentru noi toți ar trebui să fie, pentru că m-a îngrijorat uh, ceea ce a spus președintele Juncker în repetate rânduri vis-a-vis de condițiile de uh, selecția proiectelor pe, pe, pe EFSI uh, și sper să nu se întâmple și aici tot la fel. Vreau să vă întreb, cum se vor selecta proiectele de investiții, prioritatea, pentru că nu o să putem să le facem toate cele 11 coridoare și uh, toate deodată care sunt criteriile cine le selectează și pe ce criterii pentru că la efsi pe mine mă îngrijorează că șase oameni despre care nu știm nimic uh, nu sunt sub control parlamentar vor gestiona toți banii și uh, primul venit primul servit fără niciun criteriu de coeziune fără criterii regionale. deci dacă așa se va întâmpla probabil că nu vom avea interconectivitate în europa ci vom avea canale șanțuri așa în europa și nu o să putem trece dintr o țară în alta. și ultima uh, sigur cum se vor gestiona aceste coridoare? Pentru că, de asemenea, am o îngrijorare când am auzit că una din țările din Uniunea Europeană are în gând să scoată o reglementare prin care pune taxe pe autostradă diferită cetățenilor ei față de cetățenii din alte țări. Cum se vor gestiona aceste coridoare dacă va exista o, o asemenea uh, problemă? Mulțumesc mult! Da kann ich ja nur zustimmen, aber ich möchte mich... Nu pot decât să vă dau dreptate, doamne Grapini. Ehm, dar aș mai completa cu încă două observații. Domnule Cox, ehm, eh, spuneați când ne-am întâlnit că eh, rețeaua fer- feroviară este un soi de eh, pătură patchwork care este întreruptă acolo unde sunt frontierele. Într-adevăr. Coridorul Erfurt-Nürnberg se construiește de 20 eh, de ani încoace. Ehm, am, s-au cheltuit peste un miliard de euro, dar de la München până la Basel, eh, până, prin eh, Brenner, ehm, nici măcar nu s-au făcut planificările. Și acolo, într-adevăr, sunt niște frontiere importante de trecut. Numai că și între Berlin și Wroclaw, au fost oprită o legătură feroviară pentru că lipsesc 100 de milioane de euro. Numai că cu 100 de milioane de euro investiți aș putea să economisesc, economisesc uh, două ore de mers și atunci autocarul ar, n-ar, fi mai, n-ar mai fi ieftin față de tren, ci trenul ar fi de preferat. Deci, lipsește o cofinanțare de 100 de milioane de euro. Pe de altă parte, Uniunea Europeană uh, oferă uh, subsidii de 3 miliarde de euro pentru distanța uh, Stuttgart-Ulm, vorbim de tronson feroviar, um, și economia de timp este de 15-20 minute pe acest tronson. Deci atunci, cum compar uh, o economie de uh, două ore la 100 de milioane și uh, o compar asta cu o economie de 15-20 minute cu 3 miliarde? tocmai în transportul regional, uneori cu caracter transfrontalier, legăturile sunt mult mai importante și vorbim aici de legături de până la 50 de kilometri, da? decât uh, marile transoane. N-am nimic împotriva marilor transoane, da? Ele se construiesc 20, 30, 40 de ani, dar, uh, dar importante sunt uh, aceste proiecte mai mici, regionale. Și mai trebuie să avem și o analiză a costurilor și a beneficiilor. Și eu timp de 20 de ani am lucrat în transporturi. Deci politicul ce vrea face ieftin și ce nu-și dorește politicul rezolvă scump. Acum 25 eh, de ani s-a început eh, programul eh, Stuttgart 21, este vorba de modernizarea unui, unei gări feroviare terminale. Da? Și atunci s-a spus cu 2 miliarde de euro putem să mutăm gara de la suprafața în subteran. Astăzi, la mai mult de uh, șapte uh, ani, mai, mai mult de 20 de ani, avem 7 miliarde de costuri și încă nu s-a rezolvat problema. Da? Pentru alte proiecte mai mici, care erau, uh, deloc nu erau fezabile, deloc nu erau raționale, dar erau dorite de politic, uh, s-a uh, găsit o, un o studiu de impact pozitiv. Apoi un alt proiect, noul tunel Semmering. Aici consultantul a demonstrat că dacă, chiar dacă construiești tunelul și îl astup, imediat după aceea, bilanțul economic uh, va fi uh, de 1,4% pozitiv. Deci există proiecte cu totul și cu totul lipsite de raționament, dar care pot fi scoase pozitive. Pentru că Până la urmă, decisiv rămâne uh, ocuparea forței de muncă, afacerea care se face în cursul construirii unui și de implementării unui proiect. Deci, uh, pentru multe din proiecte lipsesc uh, uh, impulsurile pozitive. Statele membre sunt tot mai inerte când e vorba de finanțarea unor capete de rețea. Și atunci interconectarea cu alte rețele din alte state membre reprezintă plus valoarea europeană. Da? Deci cofinanțarea trebuie făcută de la un nod la altul, nu pe un coridor mare, dar un segment mic din acesta. Da? Este vorba de, așadar, distanțe mici. Cât, câteodată sunt 10 km, odată 50, odată doar 8 km, dar plus valoarea la nivel european ar fi semnificativă. Și atunci ă, ă, trebuie să vedem cum putem pompa aceste ă, lucruri, pentru că atâta timp cât putem demonstra că există o plus valoare europeană, inclusiv un inginer german își va da avizul. Bun, și acum, înainte să reacționați dumneavoastră, stimați oratori, cu, orator, cu răspunsurile. Eh, vreau să întreb comisia dacă dorește să intervină. A, ah, deloc nu dorește să intervină? Perfect, atunci nici nu vom depăși timpul alocat acestor răspunsuri. Cine vrea să înceapă, domnilor? Pat Cox mai întâi. Ok. We have a very large number of questions, so am primit foarte multe întrebări. Vă încerca să, vă încerca să le împărțim între noi doi. Vedem cum reușim. Bun. Mulți colegi au pus întrebări în legătură cu uh, fondul de investiții strategice. Așadar, vă uh, voi începe cu acesta. La fel cu domeniile voastre și noi. Așteptăm uh, detaliile cu regulamentul și așa mai departe în legătură cu acest fond. Dar vă pot spune că noi am propus ca fiecare coridor în parte să fie analizate toate proiectele pe care le cunoaștem noi, să vedem care dintre ele e cel mai coerent cu regulamentul EFSI, ca să încercăm să optimizăm utilizarea sau exploatarea uh, fondurilor suplimentare. Răspunsul nostru în ziua de astăzi, în afară de ce v-am spus eu, e că nu știm mai mult. Lucrurile încă nu s-au încheiat, așteptăm și noi detaliile. Însă dorim să utilizăm cât mai bine acest FC atunci când vom avea detaliile. În al doilea rând, e clar din dialogul nostru cu Banca Centrală Europeană încă dinainte de uh, regulament că finanțarea FC e uh, cea mai bună pentru proiecte care pot fi amortizate, după cum s-a spus, cu niște proiecte care au și posibilitate de a fi rentabile. Deci, pentru acele investiții în transport care au nevoie de investiții în capitalul social, de capital social, dar care nu au un flux de beneficii, de profit, atunci probabil că nu se vor îndeplini criteriile pentru a fi finanțate din fondul strategic. Nu eu fac regulile. Eu vă spun ce am înțeles eu că vor, cum am înțeles eu că vor fi regulile. Însă elementul pe care Banca Europeană de Investiții pare că ne uh, evidențiază în dialogul nostru al coordonatorilor cu ei e ideea că ei vor încerca să dezvolte un sistem de uh, consolidare a obligațiunilor de proiect. de deci să iau o uh, cotă de finanțare care mm, e considerată a fi puțin mai riscantă. Uh, bineînțeles că asta nu este o operațiune normală, însă făcând asta putem avea o obligațiune de proiect pentru acest proiect la un uh, cost mai jos și cu un, un nivel de rating mai ridicat pentru că ar fi îndepărtat elementul de risc, după cum spune Bay. Acum, în leg- uh, mulți s-au întrebat în legătură cu obligațiunile pe proiectele pilot care au fost discutate în trecut. Ce vă pot spune eu acum, până, din perioada în care, a fost eu, în care eu am fost coordonator, e că niciunul eu nu am, n-am, n-am întâlnit astfel de, astfel de obligațiuni. Eu vă spun din proprie experiență că nu se aplică niciunui proiect de infrastructură de transport uh, pe care l-am cunoscut eu până în acest moment. În ce privește sumele de bani, domnul Riche s-a referit pe larg la ele, uh, a ajuns la mai, mult, mai puțin de 10 milioane. Eu vă pot confirma că apelul pentru propunere care e acum deschis are o valoare de 12 miliarde de euro. Și e corect ce a spus unul dintre colegii noastre că e subscris la mai mult de 3 la 1. Și pe, pentru unele din uh, coridoarele geografice vorbim de o rată de aproximativ 6 la 1 și pentru unele din coridoarele orizontale e supra-subscris de aproximativ 10, până la aproximativ 10 la 1. Ați uh, pus o întrebare în legătură cu cine sunt decidenții, care e evaluarea. Dacă iau partea de 12 miliarde, care acum este evaluată din uh, uh, fondul de coeziune, e vorba de un proces de evaluare externă sau atribui puncte pentru diferitele aspecte ale proiectelor că au relevanță europeană, că respectă regulamentul, că un anumit stat e gata să implementeze proiectul, care e nivelul de capacitate de a avansa și așa mai departe. Eu încă n-am văzut exact uh, ceva negru pe alb, dar știu că e avansată activitatea asta. Bun. Acum se vor reîntoarce lucrurile și la Agenție și la Comisia Europeană pentru observații și pentru a continua munca și la un anumit moment coordonatorii vă vor, vă, vă vor putea da mai multe detalii. La momentan, acum, la, la acest moment noi așteptăm, nu noi vom face alegerea, să nu vedeți greșit lucrurile. Nu noi suntem cei care trebuie să facem judecata finală, însă noi suntem cei care tratăm cu guvernele, cu regiunile și cu domnile voastre și comisia, ca să facem ceea ce ne permit regulile. În uh, legătură cu întrebarea cu coridoarele, nu noi hotărâm ce... Nu noi facem asta. Dumneavoastră, Parlamentul European ați votat o anexă și ne a dat-o nouă. Noi, noi, nu, nu noi suntem legiuitorii, nu noi am făcut lista. Se poate face o tranziție de la o categorie la alta, probabil. Însă nu din ceea ce se numește un dictat central de la Bruxelles, ci printr-un dialog la fața locului cu diferiții actori se face această schimbare modală. Acum, ca să mă întorc la chestiunea legată de finanțare, una din întrebările care au revenit uh, de mai multe ori e uh, acei 2,7 miliarde care vor uh, ieși din fondul de coeziune și vor intra în planul Juncker. Ce privește fondul de coeziune, răspunsul pe scurt este că următorul apel pentru propuneri va veni în 2016, în mod normal. Și din cauza că planul Juncker e un plan care a fost pus uh, pe, în lumina reflectoarelor și va interveni mai întâi, probabil că vom avea o gaură în buzunar pentru valoarea aceasta și atunci a doua ofertă pentru propuneri probabil că va fi mai puțin substanțială dacă nu, avem, dacă nu mai avem acei bani la dispoziție. Deci e clar că va exista un impact direct asupra următorului apel de, pentru propuneri și anume că se va reduce capacitatea noastră de a uh, spori uh, acea finanțare, va fi vorba de acei 2,7 miliarde care se vor îndreptați pe planul Juncker. Iată, noi pierdem bani pe ușa din spate și intră bani în fondul Juncker. Întrebarea este, intră ceva pe ușa din față? Mobilizează ceva planul Juncker, dar nu știu. Cinstit vă spun, nu am informații suficiente. Am dorit și noi ca infrastructura de transport și regiunile care sunt implicate să optimizeze lucrurile și toată lumea să aibă de câștigat, dar va trebui să așteptăm să vedem. Noi nu știm uh, care vor fi fluxurile de generare de venit care să justifice anumite, din, anumite uh, activități de finanțare a proiectelor. Apoi, întrebarea în legătură cu analiza costuri-beneficii și așa mai departe, uh, care a fost rata dobânzilor pentru amortizare, toate aceste chestiuni sigur, au de-a face cu analiza caracterului sensibil al unui, al unui program sau nu. Dar e mai uh, probabil că trebuie analizate de la caz la caz și să, trebuie văzut cum își fac treaba administrațiile naționale. Nu vreau să mă refer neapărat la coridorul de care mă ocup eu, poate vă reveni, dar multe chestiuni din coridorul meu care sunt importante în Germania Uh, acum așteaptă rezultatul autorității germane. E o prioritizare de investiții interne în Germania și probabil că vom ști ce se va întâmpla în acest an, însă, iată, depinde de autoritățile lor. Iată, pentru coridorul meu încă nu știu cum să lucrurile, aștept autoritățile germane. Deci, munca noastră nu este să schimbăm o tendință. Nu, noi avem o tendință și încercăm să ne folosim de ea și să obținem cele mai bune rezultate cu o activitate comună, cu proiecte comune. În legătură cu RTM, și mă opresc aici și dau cuvântul lui Matie, am fost întrebat ce se întâmplă cu acel program revoluționar, breakthrough, propus de coordonatorul domnul Wink. Un uh, răspuns scurt e că domnul Vinc a încercat să definească în ce privește lungimea în kilometri, uh, tronsoane mai scurte de cale ferată, care dacă ar fi convertite în sistemul RTMS, ar avea beneficii uh, disproporționat de mari în interconectare. Deci acest program, ca să spunem așa, revoluționar, a examinat părți minore ale sistemului care ar da beneficii mai mari ar facilita interoperabilitatea transfrontalieră. Ce știu eu, dar n-am detaliile uh, și este răspunsul final la întrebare, e că, mă rog, trebuie găsi, bun, trebuie să vedem cum descriem noi răspunsul statelor membre, între mine și Matiu, dacă există vreo deosebire. Răspunsul e că nu există o deosebire. De exemplu, tu coridorul meu, am șapte state membre și Norvegia, ca stat asociat, toate aceste state au adoptat și au aprobat tot ce se întâmplă, tot ce e prevăzut în plan. Punct. Și așa se întâmplă cu majoritatea planurilor. Există detalii, există probleme, dar acestea sunt detalii. Deci nu există nicio diferență uh, și nici un litigiu major între un stat membru sau unui coordonator uh, în legătură cu ideea vreunui plan. Uh, uneori e vorba de acea sensibilitate a investițiilor RTMS. Am mai vorbit despre asta, dar nu sunt diferențe majore. Dau cuvântul colegului meu. Încerc să răspund încă la două, trei întrebări de finanțare. ne este foarte conștient, ă, suntem conștienți de faptul că perioadele de amortizare sunt foarte importante pentru investiții. 25 de ani pentru astfel de infrastructuri eh, reprezintă o cifră absurdă. Și tocmai de aceea studiul nostru, analiza noastră, ține eh, cont de, inclusiv de aspectul amortizării și amortiza, perioada de amortizare trebuie să fie mult mai lungă decât exemplul pe care l-am primit. În ce privește analiza lui Dominic Riche, eh, ea, într-adevăr, este valabilă pentru proiectele EFSI. Cine lucrează astăzi cu EFSI evident că nu se va nu va ține cont de toate eh, elementele care sunt deocamdată obligatorii pentru ERTMS, eh, dar și pentru, eh, pentru alte modalități de transport, de pildă pentru transportul naval intern sau pe alte căi. Facilitatea Connecting Europe, pentru mine personal, reprezintă o valoare adăugată pentru planul Juncker, dar nu trebuie să vedem în concurență cele două. Da? Și EFSI nici nu este un, un substituent pentru uh, CEF. Da, din potrivă, împreună vom putea obține mai multe decât în competiție. În ce privește obligațiunile legate de proiect, Dominic a vorbit deja despre acestea și el cunoaște bine materia. Banca Europeană de Investiții a publicat recent un raport foarte interesant uh, despre proiectele în curs de desfășurare. Este vorba de șapte proiecte care se, sunt finanțate prin obligații legate de proiect și se uh, prezintă uh, efectul de pârghie de până la 30 ori a investițiilor care au fost uh, realizate și sunt în curs de desfășurare prin aceste obligațiuni. Deci obligațiunile legate de proiecte, project bond, sunt foarte, foarte bune pentru anumite proiecte, da? Dar nu, prin aceste proiecte nu se vor realiza, cu alte cuvinte, interconectări între cele feroviare a două state membre. Uh, în ce privește cooperarea cu țările, ea este deocamdată foarte bună, dar realitatea se va arăta uh, la punerea a proiectelor. Deocamdată totul funcționează foarte bine. Eu știu că uh, nu doar pe coridorul meu, ci și pe alte coridoare există problema legării, legăturii dintre rețelele diferitelor state membre. Da? Dar încă o dată, uh, și pe Cox și cu mine suntem coordonatori, nu suntem dictatori. Deci nu putem spune care, proiecte, care dintre proiecte sunt uh, mai importante, sunt prioritare. Da? Există priorități uh, care se stabilesc în funcție de anumite criterii care trebuie avute în vedere, dar, uh, de pildă, între Germania și Republica Cehă pot să evidențiez că uh, este important, dincolo de punctul de vedere național, și elementul de realizare a unui coridor paneuropean și trebuie să sensibilizăm autoritățile în acest sens. Da? Trebuie să arătăm că investițiile, chiar dacă nu pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, cu siguranță că își vor arăta randamentul în timp. În prezent. Deocamdată însă trebuie să spun că avem reacții foarte pozitive din partea statelor membre și eh, dacă mă uit la eh, țări precum Germania, eh, găzine atunci, atunci nu văd doar șase coridoare care trec prin această țară, ci văd și reacția guvernului german care este conștient de valoarea, plus valoarea acestor, acestor coridoare și vorbesc de Deutsche Bahn care evident este interesată de extinderea lucrărilor pe aceste coridoare. Da? Deci, și, și dacă Germania este o țară importantă, atunci și Franța este interesată să participe la proiectele de care este interesată Germania, pentru că Franța se conectează cu Germania. Dar, încă o dată, realitatea se va dovedi în teren. Iar în ce privește echilibrul între ecologie și economie, știți foarte bine cum se lucrează. Cum se lucrează așadar? Am fost la Praga și am spus, de exemplu, că nu vreau să mă întâlnesc numai cu ministrul, e foarte frumos că a vrut să mă primească, nu vreau să mă întâlnesc numai cu secretarul de stat, dar vreau să mă întâlnesc și cu ONG-urile care sunt responsabile pentru mediu. Și ne-am întâlnit cu ambele părți și i-am întrebat, de exemplu, și dacă la ei există o dorință de cooperare, dacă există și dorința de a asculta ceea ce nu merge, dacă vor să ne ajute să facem această puntre între economie și ecologie. Și trebuie să vă spun că, cu surpriza la surpriza mea, într-adevăr am auzit uh, răspunsul da, vor să facă acest lucru nu numai în țara lor, ci și într-o structură care are și un aspect transfrontalier, fie că e vorba de un aspect sau altul care are un caracter transfrontalier. Deci aceasta este o activitate pe care noi putem să o facem și vreau să atrag atenția și asupra faptului că trebuie să răspundem la anumite întrebări importante, cum ar fi, de exemplu, cea a navigării uh, transportului fluvial intern, în fine. Adică trebuie să facem niște alegeri aici și la întrebarea lui Vim, pe care a pus-o înainte, da, eu sunt pentru o modalitate, intermodalitate eficientă. Este clar că, că în momentul de față pe șosea 80% din transport este realizat, deci pe șosea. Dacă nu găsim o alternativă, aceasta va periclita multe regiuni și investițiile care se vor face în mai multe regiuni. Știu exact că ne cunoaștem foarte bine uh, din trecut și știi că aceasta la mine este ca o dogmă. Trebuie să găsim uh, acea branșă care este cea mai eficientă și cea mai economică. Însă oferta poate să se schimbe, poate să fie îmbunătățită, astfel încât să fie bună și pentru oameni, și pentru economie, și pentru ecologie. Deci această comodalitate trebuie să fie deja o parte a coridoarelor și trebuie să fie un principiu de bază și noi nu o să putem să impunem această regulă acolo unde politicienii nu vor la fața locului. Și întrebarea este dacă ne întreabă despre cum se face această uh, cum se ia această decizie, se spune că s-a hotărât uh, trecerea unui transport de pe șosea sau de pe calea feroviară pe alte căi, pentru că nu se poate altfel și pentru că această industrie Trebuie să vedem mai întâi dacă are viitor, dacă dorim să aibă un viitor cu locurile de muncă care sunt legate de el, găsim împreună o soluție sau spunem această branșă nu mai are un viitor și atunci trebuie să încercăm să răspundem la întrebarea ce facem atunci, acum, ce facem cu persoanele care lucrează în domeniul respectiv. Asta înseamnă pentru, pentru mine cel puțin o abordare pozitivă. Nu să spunem nu vreau sau vreau un mijloc de transport care are legătură cu oamenii care trăiesc acolo, cu dezvoltarea unei regiuni, care este legată și uh, în totalitate cu structura de mobilitate dintr-o regiune. Ultimele puncte pe care vroiam să le mai menționez se referă la ELBA, de exemplu, și la mm, transportul fluvial intern și la digitalizare. Bineînțeles că digitalizarea rămâne pentru noi un uh, o inițiativă foarte importantă, foarte interesantă și aș vrea să subliniez încă o dată că crearea unor rețele europene nu înseamnă să construim peste tot uh, rețele noi, ci înseamnă să optimizăm rețelele existente, să îmbunătățim situația și înseamnă și, de exemplu, să renunțăm câteodată la anumite structuri. Înseamnă și să încercăm să înlăturăm alte obstacole. Dacă investim, de exemplu, într-o regiune și încercăm să creăm o legătură feroviară pentru a scurta, de exemplu, cu două ore uh, respectiva călătorie și după aceea însă la graniță prin procedura administrativă trenul trebuie să aștepte șapte ore pentru că atâta durează controlul la graniță, bineînțeles că atunci trebuie mai întâi să rezolvăm problema blocajelor administrative, așa numitelor bottlenecks. Și digitalizarea este și ea un răspuns în anumite domenii, dar care trebuie tot așa cuplat cu infrastructura. Trebuie extinse toate aceste proiecte, trebuie optimizate și trebuie eficientizate. Eu știu, uh, am exemple pe un coridor în Europa în care o suprafață care este bine gestionată a putut să preia un volum dublu pentru că există o administrare digitală și a mobilității din acea tranșă, din acel tronson și infrastructura este mult mai bine folosită și acesta este punctul cel mai important care face eficiența unei, uh, unei călătorii. Avem uh, rețeaua transeuropeană în care am uh, constatat mai multe lucruri. Este clar, stimată colegă, că, într-adevăr, aspectele feroviare în Europa sunt, de fapt, în continuare o sumă a tuturor uh, căilor ferate din toate țările europene și îmi doresc un al cincilea și un al șaselea pachet chiar uh, feroviar, pentru că, într-adevăr, momentan e un patchwork, e un fel de lipitură. Întrebarea este însă în ce măsură există dorința de a face acest lucru, un sistem european și trebuie să știm că dacă nu facem presiuni, nu vom mai putea să mai prindem această fereastră de oportunitate pe care o are acum uh, calea ferată. Și trebuie să spunem acest lucru și reprezentanților căilor ferate. Dacă unele domenii au reușit reușit să realizeze interoperabilitatea în Europa, cum ar fi, de exemplu, un exemplu Japonia. Um, a existat un eveniment la Bruxelles, unde a, la care a participat la Bruxelles și președintele căilor ferate japoneze, care a spus că, nipone, care a zis că 0,20 de secunde este media întârzierilor în Japonia la trenuri, 0,20 de secunde. La noi nici măcar nu s-ar contabiliza, dacă nu există o întârziere de câteva minute, deja nici nu se contabilizează. Bineînțeles că suntem la căi, la ani lumină și vrem și noi să ajungem astfel de performanțe. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, uh, spune președintele, celor doi uh, raportori, celor doi coordinatori pentru acest raport. Ne bucurăm foarte tare de pe acum de rapoartele următoare ale celorlalți coordonatori. Vrem să-i ascultăm pe toți 11 și vă mulțumim încă o dată foarte mult și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you.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 Dumnealui ne va prezenta și follow-up-ul după reuniunea de pe 3 septembrie cu privire la uh, zonele uh, care sunt uh, uh, survolate, zone de, în conflict care sunt survolate de către avioane civile. Ne va vorbi despre amenințările pentru aviația civilă care vin din partea avionelor militare și ne va vorbi despre alte probleme în momentul de față pe care le întâlnește Eurocontrolul în spațiul unic uh, european și alte aspecte care vă interesează pe dumneavoastră. Aveți cuvântul 15 minute acum, domnule Brenner, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Brenner, pentru aceste introducere foarte, drăguț, foarte pozitivă. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor deputați. Este o mare plăcere pentru mine să vă pot uh, informa despre ceea ce s-a întâmplat din ultima mea, de la ultima mea intervenție de aici, din uh, comisia dumneavoastră, pentru a îmbunătăți uh, traficul aerian deasupra zonelor de conflict, dar și uh, deasupra mărilor. Uh, Eurocontrolul este, ca să vă amintesc, o organizație interguvernamentală cu 41 de state membre, de la Irlanda până la Armenia, de la Portugalia, din Portugalia până în Estonia și trebuie să spun de asemenea că și Ucraina este stat membru al Eurocontrol. Eurocontrolul nu este o instituție a Uniunii Europene, mai degrabă avem un acord la nivel înalt între Uniunea Europeană și Eurocontrol din 2013 și lucrăm foarte strâns cu Comisia Europeană în cadrul acestui acord și cu alte instituții europene, cum ar fi, de exemplu, EASA sau Agenția Europeană de Apărare, cu care avem, de asemenea, și un program comun de lucru. Suntem o organizație civil-militară care ajută la coordonarea strânsă între diferitele nevoi civile și ale aviației militare în spațiul uh, aerian. Suntem uh, numiți ca manager de rețea de către Comisia Europeană și suntem așadar cei care stabilesc un sistem de central de zboruri 24 uh, din 24, gestionând traficul de zboruri în Europa cu scopul de a evita întârzieri la zborurile europene, până la 30 de mii de zboruri. Voi reveni la toate aceste detalii în cadrul prezentării mele. Acest uh, slide arată așa zisele autostrăzi ale cerului. Cu cât vedeți uh, o linie mai groasă, cu atât densitatea traficului este mai puternic în, peste o anumită rută. Și evenimentele din Crimea și din Ucraina de Est au dus la anumite schimbări semnificative în pattern de zbor. Vedeți aici două grafice în comparație și vedeți că diferența este că de la evenimentele din Crimea și din estul Ucrainei avem o, tra un transfer al traficului de peste Ucraina către spațiul aerian al României, Bulgariei și Turciei, în timp ce există o scădere puternică a traficului aerian deasupra Ucrainei și a Moldovei, care nu este neapărat participantă în uh, acest volum uh, de, de zbor care, așa cum era înainte. Există, bineînțeles, consecințe pozitive și negative pentru țările implicate economice, pentru că un flux de trafic aerian înseamnă venit și venitul este ceea ce apoi finanțează organizațiile de control sau controlul de zbor. Iată, deci, patternurile de zbor în, înainte de problemele din Ucraina și după aceea, după închiderea spațiului aerian. O situație mai puțin dramatică a avut loc după deschiderea spațiului aerian al Kosovoului după 15 ani de trafic închis după războiul din Balcani. Și odată cu de- deschiderea spațiului aerian al Kosovo s-a creat o oarecare echilibrare, mai ales atunci când s-au deschis coridoare foarte importante. Aceasta este așadar activitatea unui manager de rețea aviatică care uh, gestionează aceste rețele în timp de pace și în timp de război sau de disrupție, cum numim noi, sau de întreruperi sau probleme în care, de exemplu, zborurile nu mai pot să treacă pe linia cea mai eficientă și cea mai scurtă, ci trebuie, de exemplu, să survoleze anumite zone sau să conturneze anumite regiuni din anumite motive specifice. Unul din motivele foarte clare este răspunsul uh, aviației la dezastrul MH7 2017 și închiderea spațiului aerian din Ucraina de Est. Responsabilitatea pentru închiderea unui spațiu aerian este însă la statele suverane și Ucraina a fost cea care a luat această decizie, declarând uh, mai întâi spațiul deschis, când după aceea a fost însă uh, pierdut uh, zborul MH17. Eu nu sunt aici pentru a judeca pe cineva, ci doar pentru a vă spune ceea ce am schimbat noi în urma acestor evenimente. vreau să vă prezint câteva slide-uri destul de tehnice pe bazele a ceea ce se întâmpla înainte și după aceea să vă spun ce s-a schimbat. Așa numitele țări NOTAM, aceste țări NOTAM uh, sunt disponibile pentru utilizatorii spațiului aerian, arată care este spațiul disponibil și care este ruta și aeroporturile care și la ce uh, altitudine este deschis un spațiu aerian sau este închis. Această informație NOTAM este disponibilă 24 din 24 tuturor utilizatorilor de spațiu aerian și este, face parte din baza de date a Eurocontrol și a, în general, la spațiului european uh, aviatic pe care folosesc toți cei care gestionează acest spațiu adică o bază de date pentru informații și diseminarea de informații. Însă aceasta nu poate să transmită mai departe decât ceea ce primește de la autoritățile relevante, adică de la statele membre suverane în cazul nostru. Um, țările pot să dea instrucțiuni și indicații în ceea ce privește spațiile aeriene, pot informa dacă teritoriul lor este deschis sau închis și pot de asemenea informa utilizatorii acestui spațiu aerian prin care spațiul aerian cred ei că nu ar trebui să se treacă sau nu ar trebui să se survoleze o țară. Se pot, de asemenea, se poate decide ca o, o țară poate decide ca o companie aeriană să nu mai aibă voie să survoleze teritoriul său dacă dorește acest lucru. Aceasta este prima parte a poveștii. Acum partea a doua se referă la companiile aeriene care sunt, bineînțeles, și ele răspundătoare de decizie și au o putere de decizie. Orice companie poate să decide să evite anumite spații aeriene, chiar dacă acestea sunt deschise și sunt declarate deschise de către statul respectiv. Există diferite criterii pe care le aleg companiile pentru ruta lor, cum ar fi uh, meteo, uh, consumul de carburant, uh, taxele pentru ruta respectivă, limitările de capacitate, dacă există, dacă trebuie să plece imediat sau dacă trebuie să aștepte prea mult pe aeroporturi și uh, în funcție și de uh, ora de sosire la destinație. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, chestiunile legate de siguranță. Așadar, întrebarea cea mai importantă care se pune acum este cum reușește o țară sau cum uh, reușește o companie aeriene să ia această decizie? Cum poate să evalueze riscul de a zbura în, peste o anumită zonă sau nu? Și acum pot să vă spun ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat de la MH17. Constatăm cu toții că nu este o decizie ușoară și că, bineînțeles, uh, acest uh, eveniment a creat într-adevăr un jalon. S-a stabilit un grup de lucru după evenimentele MH17 anul trecut pentru a analiza problema, pentru a vedea ce pot face statele membre și ce pot face companiile cu zborurile peste zonele de conflict și ce fel de informații sunt disponibile în legătură cu aceste conflicte. În uh, legătură cu regulile ICAO din momentul de față, fiecare companie trebuie să facă o analiză de risc și trebuie să facă această analiză pentru toate riscurile pe teritoriul său, de exemplu al statului membru respectiv, iar la sfârșit trebuie trasă o concluzie dacă este sigur sau nu să se survoleze un anumit spațiu uh, uh, sau o zonă. Ceea ce nu pot face uh, statele membre uh, este să pună în comun toate aceste evaluări și asta este ceea ce face ICAO. Această evaluare și punere în comun a informațiilor ar însemna că toate statele membre au toate informațiile de context de care au nevoie și nu mai uh, informația notam pe care v-am arătat-o înainte, care duce la luarea deciziei, adică dacă statul respectiv consideră că este sigur sau nu. În analiza de risc însă trebuie să vorbim despre un document de bază care duce la notam până la urmă. Grupul de lucru ICAO a tras concluzia că ar fi foarte bine dacă statele membre ar putea să-și pună în comun analizele de risc pe care le-au făcut pentru teritoriul lor propriu. Și acest lucru s-a discutat la așa numita conferință de nivel înalt pentru siguranță la ICAO, ICAO la Montreal în februarie anul acesta. Concluziile acestei conferințe au fost transmise Consiliului ICAO și acolo s-a tras concluzia că deci există o șansă cu această abordare și recomandările concrete au fost făcute foarte repede pentru ca statele membre să-și pună în comun aceste analize de risc. Însă statele, din păcate, nu sunt obligate momentan să pună aceste informații la dispoziția celorlalți, informații care privesc teritoriul respectiv și acesta este punctul slab al acestei reglementări. Pe de altă parte, punerea în comun a riscurilor, a analizelor de risc, pune o presiune asupra anumitor state care până acum nu au vrut să dea aceste informații și obligă cumva să se uită mai în detaliu la ce se întâmplă. Însă nu numai utilizatorii spațiului aerian trebuie să analizeze acest lucru, ci și alți utilizatori trebuie să poată analiza un alt spațiu aerian și trebuie să vadă dacă ar ajunge la aceeași concluzie ca statul în sine, care și-a dat uh, informația despre el însuși sau dacă ar trage alte concluzie. Am văzut așadar deja lansarea unor discuții pe baza acestor uh, analize de risc care au fost publicate, discuții care au uh, început să, acțione, să aibă loc între diferite state membre și um, ce informații se pun la dispoziție de către fiecare de stat. Un exemplu foarte bun l-am văzut anul trecut când a existat îngrijorări în legătură cu survolarea aeroportului de la Tel Aviv, mai ales când se trimiteau rachete și au apărut, s-au trimis rachete lângă aeroport, iar uh, acolo s-a, de exemplu, Uniunea Europeană a oprit imediat zborurile, iar uh, Israelul a decis imediat să pună la dispoziție analiza sa de risc pe care o făcuse despre uh, Um, acest aeroport și EASA și uh, ICAO și-au schimbat opinia după ce au avut aceste informații, pentru că era mult mai detaliată uh, această analiză de risc făcută de către izraelieni decât cea făcută de către cei din afară și pentru că au pus-o la dispoziție, aceasta a fost după aceea ceea ce a schimbat decizia. Eurocontrolul este deci cel care trebuie să analizeze toate aceste evaluări de risc și care trebuie să pună la dispoziție și cu gestionatorul de rețea uh, toate aceste informații, deci trebuie să fie disponibile 24 din 24 în mod operațional, în real time, așa cum spunem noi, pentru a putea să beneficieze toți utilizatorii spațiului aerian european de aceste informații gestiona, cel care gestionează cele 41 de state din Europa a, are un portal operațional în care se colectează deja toate informațiile în timp real despre spațiile care sunt închise sau rutele care sunt închise. Există și un portal protejat de informații în care avem un uh, portal pentru managementul de criză și în care avem informații notam care se referă, de exemplu, la închiderea unor spații aeriene, la notamuri venite de la țările membre care uh, dau, de exemplu, recomandări ca anumite companii să evite zonele respective și avem și diferite litere din partea ICAO, care denumesc un anumit grad de risc și care după aceea sunt uh, și evaluate din punct de vedere al sursei. Acest uh, site vă arată, acest slide vă arată care sunt zonele de risc din Europa și aceasta nu este o situație statică, ci este întotdeauna actualizată și se schimbă într-adevăr foarte des. Acest portal uh, este disponibil 24 din 24 și este folosit de către profesioniștii din domeniul aviației și de către statele respective care au acces la aceste informații. Deci noi putem deja acționa ca un punct focal al Europei pentru diseminarea acestor analize de risc, dar aceasta înseamnă că ele trebuie mai întâi să fie puse la dispoziție de către statele membre. ICAO a făcut primii pași pentru a stabili un, uh, o bază de date cu privire la zonele de conflict la nivel mondial, urmărind aceeași logică pe care am uh, văzut-o și la conferința de care vă spuneam, la conferința pentru securitate. În momentul de față nu avem prea multe informații, pentru că din nou depinde de felul în care statele membre transmit informație către acest portal. Însă noi colaborăm cu ICAO de la Montreal în mod uh, foarte strâns pentru a putea pune la dispoziție datele și pentru a avea un schimb de date și pentru a avea date coerente la nivel mondial. Dar această activitate, repet, este una voluntară din partea statelor membre și aici Europa are un avantaj pentru că ICAO are un dezavantaj în care trebuie să încurajeze întreaga lume să ofere aceste informații pe când în Europa disponibilitatea este mai mare. Dacă ar fi să ne concentrăm acum pe Europa, trebuie să spunem că putem ajuta ICAO să transforme această idee într-un succes dacă aceste informații sunt puse în comun. Pe acest portal mai adăugăm și informații uh, din partea unor state despre teritoriul altor state. Mai citesc încă o dată fraza, spune vorbitorul, deci se pot adăuga informații de către un stat despre alt teritoriu, nu despre teritoriul propriu. Și aici lucrurile devin și mai interesante. Deci avem cazuri în care statul respectiv s-a apreciat uh, Uh, nu s-a apreciat pentru că n-a dorit să pună la dispoziție informații sau avem state în care există alte entități care consideră că sunt ei partenerii legitimi și cei care reprezintă statul respectiv, deci un fel de autoritate concurentă și noi suntem cei care trebuie să transmitem toate aceste informații și avem state în care avem, de exemplu, două autorități care spun despre ele că sunt autoritatea competentă a statului respectiv și publică informații contradictorii și deci, pe baza aceasta, bineînțeles că trebuie să știm ce facem noi. Încercăm să obținem o a treia sursă, bineînțeles, și să nu ne bazăm numai pe ceea ce ne publică statul respectiv. Și, mai ales, trebuie să determinăm și despre ce stat e vorba câteodată, când e vorba de alt stat, de exemplu, când se dă informație despre alt stat informația unor state despre teritoriul altor state ne ajută. De ce? Pentru că face transparentă toată informația existentă. Această informație nu trebuie neapărat să citeze și sursa de unde vine informația respectivă, dar trebuie să fie un stat care a publicat această informație și care dă informații despre situația din alt stat. Aceasta a ajutat deja atunci când am început o discuție când am văzut ce consideră un stat despre situația din alt stat, când statul respectiv nu se uită de fapt deloc la situație cu aceiași ochi. Dar cu astfel de informații care sunt transmise mai departe, putem într-adevăr să facem un pas înainte și putem să încercăm să găsim un fel comun de a ne uita la situația de securitate într-o anumită regiune. Ceea ce înseamnă nu numai o publicare a notamului, care există deja, ci și o punere în comun a informației care există, o informație de background și o evaluare a informațiilor respective în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în țara respectivă. Noi la Eurocontrol considerăm că a venit momentul ca pasagerii să fie siguri că compania cu care zboară are acces la toate aceste informații. Este o garanție de siguranță și nu trebuie să se bazeze numai pe informația care vine dintr-o singură țară, din sursele proprii, despre sine. Pentru că acesta nu poate fi un concept de siguranță pentru viitor, după părerea noastră. Noi considerăm că orice companie o fi, pasagerii, mai ales pasagerii europeni, dar nu numai pasagerii europeni, pentru că mai vizitează și alții Europa, trebuie toți pasagerii deci să aibă acces la toate informațiile, uh, adică compania respectivă trebuie să aibă acces la aceste informații și de aceea noi, Eurocontrol, încurajăm Parlamentul European să susțină acest manager de rețea care suntem noi pentru a pune la oaltă toată această informații, pentru că suntem și o unitate operațională și suntem o platformă de distribuire a acestei informații la nivel paneuropean. european și încercăm, deci, să facem dreptate celor 41 de state care sunt membre și, și să dăm date și despre toate celelalte state în care se zboară. Suntem în contact cu baza de date a ICAO, un alt argument pentru care noi trebuie să fim um, cei care să, în același timp, să gestionăm toate aceste informații 24 din 24. Noi vă cerem dumneavoastră, Parlamentul European, să încurajați statele membre să pună în comun aceste informații, informații foarte necesare pentru managerul de rețea. Și noi, Europa, considerăm că putem să fim pionieri în acest domeniu și putem să ajutăm ICAO să devină o bază de date globală și să devină un succes. Acum uh, să trecem de la scenariul de criză și de la analiza de risc la a doua problemă și anume operațiunile de supraveghere peste mări. Am avut uh, misiuni de observare în ultimele luni în care am văzut uh, operațiuni intensificate de supraveghere, zboruri peste oceane și mări, ceea ce a alarmat foarte multe state membre și, bineînțeles, și Parlamentul European. Rusia, după cum trebuie să menționez, nu este membră, deci nu este printre cei 41 de membri Eurocontrol. Și trebuie să recunosc că după Crimea și după faptul că Ucraina este membră în Eurocontrol, noi practic ne-am înghețat toate contactele cu Rusia. În trecut am mai avut după Crimea, înainte de evenimentele din Crimea și estul Ucrainei, o relație, să zicem, rezonabil profesionistă cu Rusia, ca să mă exprim așa, însă uh, după cerințe din partea statelor membre din UE și din partea unor state Eurocontrol, am fost rugați să organizăm în martie o întâlnire cu toate statele Eurocontrol și să invităm uh, și partea militară a statelor membre Eurocontrol și și Rusia la o astfel de sesiune pentru a discuta ce se întâmplă cu siguranța deasupra mărilor și cum poate ea fi îmbunătățită. Aceasta a fost într-adevăr un workshop foarte tehnic, foarte bun, la care a participat și Rusia. Și am discutat despre situația actuală și despre cum putem să redactăm niște recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor ICAO. Știm că prevederile ICAO pentru operațiunile peste mări datează din 1960. Aceasta era o perioadă în care existau mult mai puțin trafic comercial și operațiuni deasupra mărilor și de aceea situația s-a schimbat și acum uh, există o intensificare clară de supraveghere, operațiuni de supraveghere și deci trebuie să ne asigurăm uh, că și astăzi în uh, mediul actual să mai existe siguranță. Această reuniune tehnică a dat mai multe concluzii și propuneri de îmbunătățire pentru ICAO și pe baza acestora s-a organizat un al doilea workshop în aprilie 2015 cu ICAO la Paris. Acest simpozion ICAO a adus de asemenea câteva progrese pentru ca să se ajungă la concluzii mai clare. Și iată ce am hotărât. Se poate îmbunătăți siguranța foarte mult dacă planurile de zbor sunt puse în comun. Deci dacă se știe că va avea loc un zbor, o operațiune, este important ca acest zbor să fie integrat în panorama de, integrat în panorama zborurilor uh, live. Și apoi uh, situațiile de navigare, uh, instituțiile care se ocupă de navigare pot să o integreze pe hartă și în același timp să știe ce fel de tip de zbor este și în același timp să ofere un plan de zbor foarte bine actualizat pentru că aceasta ar fi într-adevăr un prim pas. Rusia a susținut, de fapt, această măsură și a spus că este gata să ofere pentru toate zborurile lor de supraveghere astfel de planuri de zbor. Deci acum lucrăm la nivel tehnic pentru a ne asigura că primim acele planuri de zbor și pentru ca să ne asigurăm și că distribuirea planului de zbor se face în conformitate cu deciziile luate și că se și respecte după aceea planul de zbor care a fost indicat și că și centrele de control al traficului aerian știu despre aceste informații. Planul de zbor arată deci nivelul, altitudinea, timpul și momentul zborului și arată foarte multe, bineînțeles ajută foarte mult. Înainte aveam posibilități de a identifica operațiunile de supraveghere cu controlul cu control care se făcea uh, separat. Considerăm că acesta a fost, uh, acest workshop a fost un lucru bun, un prim pas și acordul Rusiei de a oferi aceste planuri de zbor este un lucru bun. Propunerile ulterioare care s-au mai făcut după summitul acesta ICAO ne-au oferit instrumentele necesare pentru a actualiza prevederile actuale ICAO și pentru a ne asigura că și dacă au loc aceste zboruri de supraveghere, um, Siguranța poate fi îmbunătățită datorită acestor informații transmise. Incidentele și accidentele n-ar trebui să se întâmple și noi încercăm cu toții să evităm acest lucru. Dacă însă, în ciuda tuturor eforturilor noastre, se întâmplă să existe astfel de accidente, este irresponsabil să nu acționăm imediat și să nu îmbunătățim sistemul imediat pentru a asigura garanția securității pentru pasageri pe viitor. Și cred că o coordonare civilo-militară este foarte importantă pentru ambele subiecte pe care le-am abordat, fie că e vorba de zboruri deasupra zonelor de conflict sau fie că e vorba de um, coordonarea civilă-militară a zborurilor și a operațiunilor de supraveghere peste mare. Aș vrea să transmit și faptul că Eurocontrolul dorește să facă tot posibilul pentru a ajuta Parlamentul European și opinia publică de a îmbunătăți siguranța aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Brenner am o singură problemă, anume că nu prea avem timp. Și de aceea vreau să știu dacă mai există acum cineva care vrea să se înscrie cu o întrebare concretă. Uh, colegă Foster, Peter van Dalen, Herbert Dün și Gesine Meissner. Ok, bun. Atunci așa rămâne. Fiecare, vă rog, cu intervenție de maxim două minute pentru ca să și putem primi un răspuns. Se poate? Bun. Și dacă se poate să ne transmiteți încă o dată și slide-urile și întrebările înscris la, la răspunsurile înscris la întrebările la care nu puteți răspunde personal. Mulțumesc, uh, domnule Bremner, că ați uh, venit în mijlocul nostru atât de prompt și este îmbucurător că uh, se încearcă o îmbunătățire a comunicării, mai ales în lumina evenimentelor recente. Uh, eu personal uh, am convingerea că acum lucrurile sunt luate în serios și că, că nu se va mai repeta uh, această, această catastrofă despre care ați amintit nici pe cerul unic european, nici în altă parte. Mulțumesc. Peter van Dalen. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule președinte, și astăzi am auzit uh, cuvinte de laudă din partea Brenner pentru, cu privire la schimbul de informații între statele membre ale ICAO și domnul Brenner ne-a explicat foarte frumos uh, cum analiza de risc poate îmbunătăți siguranța traficului aerian. Domnul Brenner nu este primul, de altfel, care vorbește în termeni atât de lăudabil de despre virtuțile sistemului actual. Dar eu sunt totuși mai sceptic și asta din două motive. Să presupunem că la 1 iulie 2017, 2014, pardon, uh, deci cu câteva zile înainte de catastrofa MH17 ar fi existat o bază de date comună. Atunci vă întreb, uh, s-ar fi făcut uh, un schimb de informații corespunzător? Ar, ar, fi, ar fi existat o notificare notam cu privire la închiderea unui anumit strat uh, din spațiul aerian? Da? Pentru, deci înțeleg că British Airways a avut alte informații decât KLM și Lufthansa. Uh, da? Și mă întreb dacă ar fi existat aceeași, același comportament uh, distinct al acestor companii. Deci eu, din păcate, nu împărtășesc uh, o viziune optimistă a domnului Brenner cu privire la oportunitatea acestei baze de date. Dacă ar fi existat o bază de date uh, corespunzătoare, ar fi fost altfel Uh, toate aceste evenimente. Deci vreau să știu din partea domnului Brenner care este reacția dumnealui. Apoi, domnule Brenner, la în, începutul prezentării dumneavoastră um, ați, a, a apărut și peninsula Crimea. Vreau să întreb care este situația actuală. Eurocontrol are un protocol special uh, în vigoare în legătură cu Crimea? Și o ultimă întrebare dacă îmi permiteți. Ce zone de risc uh, vede Eurocontrol pe cerul din afara Europei? Acum înțeleg că în Siria nu e foarte sigur spațiul aerian, dar mai există și alte zone din Africa, mai există Libia, sunt uh, zeci de mii de rachete cu uh, rază scurtă de acțiune din țara lui Muammar Gaddafi care au dispărut. Ce se întâmplă acolo? Mulțumesc! Thank you, Chairman. Uh, Doamna Clun. Mulțumesc, uh, domnule Brenner. Vă mulțumesc mai ales pentru ceea ce ne-ați detaliat în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimele luni. Chiar la început uh, ați spus că sunt în curs de elaborare și sunt disponibile analizele de risc, astfel încât statele pot coopera mai bine în asigurarea spațiului aerian. Există însă standarde în ce privește punerea în comun acestor uh, informații. Există un, un, un coordonator, un investigator care uh, uh, coroborează toate aceste um, analize de risc. Spuneați că, de pildă, analiza de risc efectuată la Tel Aviv în legătură cu acele incidente a fost mult mai pertinentă decât cea din alte țări. Iar în ce privește împărtășirea unor informații de către partenerii ruși, ă, asta mi se pare chiar un progres, dar care este ă, amploarea acestei cooperări cu ă, autoritățile din Rusia? Mulțumesc, spune președintele Gezine Meissner. Mulțumesc, domnule Brenner. Întrebările mele sunt foarte scurte. Spuneați că uh, și linia aeriană poate decide dacă zboară pe un coridor sau nu Uh, în funcție de interdicția de spațiu aerian. Dar vreau să întreb, nu pilotul ia această decizie? Deci chiar, uh, chiar uh, linia aeriană ia această decizie? Și în ce privește analizele de risc, vreau să întreb și eu dacă există anumite standarde de comunicare, de punere comună a unor informații. Și apoi, cât de sigur suntem acum în condițiile noului cer european, Single European Scan? Eh, președintele, da, eh, ați spus niște lucruri foarte frumoase care sunt eh, foarte utile, dar acum avem informația că guvernul federal german ar fi avut cunoștință de nesiguranța spațiului sau lipsa de siguranță a spațiului ucrainean. Și atunci întreb care este comportamentul, atitudinea noastră față de astfel de comportament. Putem tolera faptul că un guvern al unei țări sau al altei țări pur și simplu reține aceste informații și nu le pune în comun cu ceilalți parteneri? Vă rog, răspundeți. Uh, uh, thank you for, for uh, the, the questions raised. Mulțumesc pentru întrebările adresate. încep cu baza de date și dacă considerăm că această de bază de date ar fi putut uh, uh, preveni uh, catastrofa MH17. Faptul că statele membre sunt încurajate să-și pună în, pună în comun datele deja este un mare pas înainte. Nimeni nu a cerut acest lucru în trecut. Niciun stat n-a cerut altui stat uh, să facă acest lucru. Acum dumneavoastră întrebați dacă ar fi mai, ar fi util și oportun ca aceste, punerea în comun acestor informații să nu fie doar facultativă, ci chiar obligatorie. Eh, este foarte dificil de impus așa ceva prin ICAO, dar nu este exclus. Noi, la Eurocontrol, am obținut rezultate bune în ce privește mai întâi abordarea subiectului și apoi am eh, solicitat o eh, participare voluntară. Dar trebuia mai întâi să vedem dacă există o disponibilitate pentru așa ceva. Pentru că poți să cer multe, dar dacă nu există disponibilitate, nu obții niciun rezultat momentan. Așteptăm așadar să vedem care este reacția la statele membre la această recomandare extrem de puternică a ICAO. Deci, peste 4 până la 6 luni vom ști mai multe. De asemenea, trebuie să stăm, dăm uh, statelor membre posibilitatea să reacționeze la această recomandare, punându-și la punct niște sisteme prin care să fie accesibile datele respective. Deci, cred că situația este puțin diferită. Uh, am văzut recent uh, comunicare directă între state membre, ceea ce nu s-a uh, făcut până acum. Da? Pentru că am văzut recomandarea unui stat să folosească un anumit spațiu aerian și recomandarea altui stat membru să nu folosească, să nu folosească același spațiu aerian. Și atunci primul stat membru s-a uh, plâns la cel de-al doilea și a întrebat cum pot să afirm așa ceva. Eu sunt o națiune uh, suverană și pot afirma ce vreau, spuneau ceilalți. Numai că în urma comparării celor două Uh, informații, cele două state s-au pus de acord asupra unei formulări comune care a fost echilibrată. Eu sper că această abordare, așadar, bazată pe recomandare, să, uh, să câștige teren. Poate că, dacă nu, este, nu avem succes așa, poate va trebui să revenim asupra acestei abordări. Acum, există un document de, pe, care guvernează elaborarea uh, Uh, analizelor de risc ale ICAO și acesta este foarte clar uh, definit. Deci statele membre, în principiu, ar trebui să aibă analize de risc comparabile pentru că uh, Eh, toate statele semnatarii CAO desfășoară analiza de risc după aceleași criterii. Pe vremuri însă statele nu comunicau de aceste date și de aceea nu, nici nu exista o, o concurență între criterii. Acum însă există criterii comune și statele membre sunt eh, solicitate să respecte aceste criterii. În ce privește relația cu Rusia, există un angajament al Rusiei la nivel înalt în acest sens. Am văzut eh, am văzut uh, primele uh, plan de zbor uh, primite de la, de la parteneri recent, care au și fost distribuite. Eu cred că acest lucru demonstrează o bună voință din partea partenerilor ruși. Nu vedem niciun fel de reticență în a pune la uh, la dispoziție aceste plan de zbor, ceea ce este totuși o, un lucru semnificativ. Și acum încercăm la nivel tehnic să vedem cum trebuie realizată această eh, comunicare, astfel încât să poată fi făcută disponibilă diferitelor organizații. Există foarte multe spații aeriene în jurul nostru care sunt închise, ceea ce îngreunează uh, față de acum câțiva ani uh, situația celor care zboară din Europa. Deci Libia este o zonă de nesurvolat, uh, Siria nu poate fi survolată, deci față de acum 10 ani de pildă, disponibilitatea de spațiu aerian în jurul nostru este mai mică decât acum uh, câțiva ani. Și în același timp, uh, în, în, uh, con, volumul de trafic aerian a crescut foarte mult. Și atunci, coridorul România-Bulgaria și așa mai departe este un coridor foarte aglomerat. Deci ne aflăm într-o situație într-adevăr foarte dificilă pentru că nu mai putem folosi rutele pe care le-am folosit anterior. În ce privește uh, întrebarea cine decide Uh, în legătură cu utilizarea unei rute sau nu, dacă un stat uh, membru decide că compania uh, aeriană a statului nu poate folosi o anumită rută, atunci și și a compania aeriană dă aceeași instrucțiune pilotului. Și dacă de, linia aeriană decide într-un fel, pilotul trebuie să se supune acestei decizii. Dar există și, există și situația în care poate avea o recomandare din partea liniei aeriene de a nu folosi aceasă, aceași, o anumită rută, în anumite condiții însă în care pilotul invocă elemente de securitate a zborului, pilotul poate să aibă ultima decizie, dar pilotul nu poate decide altfel decât a decis statul membru. Dacă ne ajută uh, cerul unic european, eu cred că ne ajută în depășirea fragmentării spațiului aerian, uh, ne ajută în ce privește împărtășirea de informații, nu doar în uh, câteva aspecte critice. Uh, single European Sky a generat acel instrument de gestionare a infrastructurii a rețelei aeriene. Este un instrument uh, foarte bun pe care îl putem dezvolta în plan operațional și pe viitor. Este un important, instrument uh, important pe care acum 30 de ani, de pildă, nu l-am avut. Dar cu volumul de trafic, cu uh, situația actuală geopolitică, avem nevoie de o dezvoltare, de, de uh, Uh, crearea unui uh, nivel superior în exploatarea acestui instrument de gestionare traficului european. Sper că am răspuns la toate întrebările noastre. Nu, spune președintele, fix la întrebarea mea n-ați răspuns. Adică mă referam la faptul că Germania a fost informată de această situație și nu a dat mai departe uh, informația cu privire la ma 17. In my speech I... În prezentarea mea am spus că așa ceva trebuie să ținut, adică ă, faptul că un, o, o țară își informează doar ă, propria sau propriile companii aeriene. Suntem o singură Europa și nu trebuie să ne gândim doar un singur flux de informații. Nu pot să comentez dacă Germania a avut ă, informații care au fost puse sau nu au fost puse la dispoziția noastră dar în noul concept ar fi foarte clar că există o încurajare activă de a uh, împărtăși astfel de informații în legătură cu uh, spațiul aerian al uh, unor state terțe. Asta nu înseamnă că statul, autoritățile respective trebuie să divulge sursa, dar trebuie să pună în comun această informație pentru ca alte țări să poată folosi aceste informații și ca, pentru ca liniile aeriene din acele țări să le poată folosi. Există exemple foarte clare, uh, uh, companii aeriene sau uh, țări au publicat deja recent astfel de uh, informații care pot fi luate sau nu în considerare, dar am observat că statele membre deja încep să reacționeze la recomandările noastre, ceea ce îmbunătățește pe ansamblu situația. Mulțumim foarte mult, domnule uh, Brenner, uh, și pentru prezentare și pentru răspunsurile primite la uh, întrebările noastre, la toate întrebările. Trecem acum, după o scurtă pauză tehnică, la feedback-ul primit după trialoguri. Okay, okay.